colleagues. Um, uh, stimați colegi, am uh, hotărât să așteptăm puțin pentru a vedea dacă se vor întoarce mai mulți dintre colegi după pauza de prânz, însă se pare că nu este cazul. Aș dori să-i uh, spun bun venit domnului comisar de Gucht, care ne va vorbi despre ACTA, Acordul Comercial de Combatere a Contrafacerii, S-a discutat despre acest acord uh, de diferite ori în acest uh, Parlament și domnul comisar are acum uh, cuvântul. După aceea vom putea pune întrebări. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Vă mulțumesc, doamnă președinte, membrii ai comisiei, vă mulțumesc pentru că, pentru că m-ați invitat în comisia dumneavoastră astăzi. Am văzut că această comisie este interesată de acta și de aceea mă bucur că am această ocazie de a purta o discuție deschisă cu dumneavoastră astăzi. Întotdeauna am apărat libertățile civile și statul de drept. Și de aceea nu voi apăra un acord care poate afecta libertățile civile. Și mă voi referi la acest lucru mai târziu. Haideți însă să vă spun câte ceva despre contextul acestor negocieri. Este vorba de un acord care, după părerea mea, este important uh, pentru păstrarea rolului competitiv a Uniunii Europene pe plan uh, global. Pentru aceasta trebuie să uh, punem baz, să ne bazăm pe, printre altele, pe um, inovație, lucru care ne um, dă un avantaj pe piețele mondiale. și acest aspect uh, interesează uh, cetățenii uh, Uniunii Europene. Sunt implicate locuri de muncă și așa mai departe. Cetățenii um, Uniunii Europene vor profita de pe urma acestui acord. Nu ne propunem să creăm un sistem Big Brother. Ne dorim un sistem care este rezonabil, echilibrat și eficient Um, într-o asemenea măsură încât uh, putem uh, să ne asigurăm că inovarea este protejată acolo unde contează. Acesta este uh, obiectivul principal și cred că cu toții suntem de acord cu acest obiectiv. Cu toții cred că ați văzut proiectul de text um, încă din aprilie și cred că uh, ați putut uh, verifica uh, faptul că principiile după care s-a care au fost urmate de către comisie sunt cele potrivite. Aș dori să vă reamintesc că în primul rând dorim să, să abordăm încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, nu ne dorim uh, controlarea utilizatorilor în ceea ce privește conținutul laptopurilor lor. Nu ne dorim uh, limitarea libertăților civile a consumatorilor. Dacă există îndoieli din acest punct de vedere, aș dori să ascult argumentele dumneavoastră și să-mi dați exemplele concrete din acest punct de vedere. În al doilea rând, acta își propune punerea în aplicare a drepturilor uh, intelectuale, nu își dorește modificarea legislației din acest punct de vedere. Își propune să existe, să propună um, un set de reguli uh, concrete, minime în ceea ce privește uh, accesul pe internet. De exemplu, artiștii europeni și așa mai și alți uh, actori europeni uh, vor uh, fi siguri că drepturile lor vor fi uh, respectate. În al treilea rând, uh, acta trebuie să respecte achiul uh, european și uh, nivelul uh, actual de respectare a drepturilor intelectuale, directiva referitoare la, la comerț electronic și așa mai departe. ne gândim la existența unui uh, sistem în trei pași de combatere a pirateriei pe internet, de exemplu. În plus, dorim să ne, asigur, să ne asigurăm că acta nu împiedică accesul la medicamentele generice. Știu că s-a făcut uh, legătura între acta um, și unele cazuri uh, cu, de medicamente generice care au fost confiscate, provenite din țări terțe, pe, care au fost confiscate pe uh, teritoriul Uniunii Europene. India și Brazilia își doresc să um, combină negocierile ACTA cu negocierile uh, din cadrul Organizației Mondiale a Com- Comerțului. Există un uh, consens potrivit căruia ACTA nu ar trebui să împiedice comerțul cu medicamente uh, generice. Aș dori să profit de această ocazie să vă spun uh, să, despre a noua uh, rundă de, de negociere care a avut loc în Geneva între 28 iunie și 1 iulie. Obiectivul Uniunii Europene de a rămâne în cadrul achiului european a putut fi uh, apărat. Se pare că în ceea ce privește capitolul uh, referitor la internet, unde nu exista un text uh, asupra căruia s-a ajuns la un, a, la un acord, legislația europeană a, folos, a fost foarte utilă în găsirea unui compromis. Cu toate acestea, în zone importante, precum este protecția granițelor, a devenit clar că consensul între părți este posibil doar pe uh, baza unui numitor comun uh, minim. O altă zonă în care discuțiile au fost uh, dezamăgitoare din punctul de vedere al intereselor Uniunii Europene este se referă la drepturile intelectuale ca acestea să fie acoperite de acest uh, acord. Un uh, fermier care, are, uh, care produce produse cu indicație geografică trebuie să fie acoperit de acest tratat. Problema este că partenerii noștri insistă că doar, ca doar copyright-ul și marca de origine să fie um, introduse în acest acord. Următoarele runde probabil vor fi organizate în iulie, în Washington, la sfârșitul lui iulie, și cred că vom avea nevoie de câteva runde de negocieri pentru a încheia aceste negocieri. În ceea ce privește transparența, Uniunea Europeană și-a uh, convins uh, partenerii să accepte textul um, um, care a fost făcut public în uh, uh aprilie. Din păcate, o parte implicată nu a fost uh, de acord cu textul publicat în uh, uh, Lucerna. Lucerna. Comisia crede că această atitudine este contraproductivă. Munca depusă în Lucerna a fost efectuată pe baza textului existent și am ajuns la un compromis, ne adăugând alte noi uh, dispozi- uh, dispoziții. Vom continua, vom continua să informăm uh, Parlamentul. Um, ultimul text l-am pus la dispoziția Comisiei INTA, secretariatului Comisiei INTA. Textul pe care o să-l aveți la dispoziție și pe care îl aveți la dispoziție este destinat doar dumneavoastră și nu ar trebui să iasă din cadrul Parlamentului. Ne dorim mai multe contacte cu membrii, uh, cu, cu membrii Parlamentului și contactele uh, de până acum cred că reprezintă un exemplu bun pentru contactele avute până acum. Până acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Până, până acum există două dorințe de a lua uh, cuvântul domnul Ambrinidis. Sunteți primul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți aici. După cum am aflat în ultimele luni, încercarea de a divulga uh, informații, de a uh, afla informații înainte de aprilie, problema rezidă în uh, detalii. Există declarații generale că sunt protejate drepturile fundamentale și că chiul european va fi păstrat. Acestea se regăsesc în mici uh, note de subsol. Așadar, dacă nu avem, dacă nu avem un text în fața uh, noastră, nu putem să ne dăm seama ce alternative au fost adoptate în uh, negocierile uh, trecute și astfel ne implicăm într-o discuție pur teoretică. Însă, pe baza lucrurilor pe care le cunoaștem până acum, aș dori să vă întreb, în primul rând, când ați menționat uh, granițele și protejarea drepturilor intelectuale excludeți în totalitate că autoritățile de la graniță nu vor avea dreptul de a inspecta laptopurile, de exemplu, ale uh, călătorilor? Sau va fi, acest lucru va deveni un lucru normal în, uh, după adoptarea acta? A doua întrebare. Um, faptul că acest, uh, acest acord nu obligă semnatarii să, acord, să, să aplice uh, un sistem cu așa numit trei lovituri, presupunând faptul că, la fel cum a fost cazul în uh, trecut, Acta propune că, aceste, că această uh, uh, legislație poate asigura uh, situația uh, firmelor uh, particulare. Dacă acta nu interzice această uh, situație, eu, în calitate, de exemplu, de companie, de firmă de mici dimensiuni, vor, voi fi, uh, voi fi forțat să renunț la anumite uh, lucruri, temându-mă că există uh, posibilitatea de a încălca drepturile de uh, drepturilor de intelectuale. Și de aceea din câte am înțeles, acta totuși obligă Uh, folosirea acestui sistem și cred că ar fi mai bine dacă nu s-ar face o asemenea referință directă în textul acta. Ar fi mai multe lucruri de adăugat, însă cred că nu am suficientă informație în acest moment. Aș dori să, ci, să um, citesc uh, acest uh, text și probabil că vom ajunge să citim acest text abia în uh, septembrie. Însă, în aceste condiții, cred că nu ne rămâne alt, uh, altceva de, de făcut. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc, Stavros. E bine, e în ordine dacă acceptăm niște întrebări inițial, doamna Chela. Da, Aș dori să mă alătur și eu uh, îngrijorărilor deja menționate și să subliniez faptul că rezoluția Parlamentului European nu a cerut doar uh, accesul la documente pentru uh, deputați, ci și pentru publicul larg, lucru care nu există în acest moment. Ar fi interesant pentru noi să știm cine s-a opus acestui lucru și de ce Um, de ce a făcut acest lucru și dacă uh, și în continuare se va opune uh, acestui uh, lucru, așadar vom avea la dispoziție doar versiunea din aprilie și apoi nimic altceva. Este, o, este foarte greu pentru noi să um, evaluăm care, va fi, care vor fi impactele diferitelor capitole din acta ar fi foarte bine să avem un uh, sprijin uh, exterior și uh, până în acest moment Comisia nu a efectuat niciun, nicio analiză de impact în ceea ce privește efectele diferitelor capitole asupra medic- medicamentelor sau asupra transferului de tehnologie, de exemplu. ce impact va avea acta asupra transferului uh, tehnologic și știu că Comisia a afirmat tot timpul că nu-și dorește efecte asupra medicamentelor generice, unde însă care sunt probele? Cred că există însă asemenea uh, uh, modele de, în care se uh, restrânge accesul uh, și de aceea am îndoieli foarte puternice care după um, asupra unor uh, pasaje care vor însemna restricții asupra medicamentelor gen- generice. dar este greu, greu să evaluăm dacă nu avem analiză de impact, dacă nu există un text uh, public și în cazul dezbaterii legate de SWIFT am auzit declarații din partea Comisiei care mai târziu s-au dovedit a nu fi foarte exacte. Așadar avem nevoie de analiză de impact și avem nevoie de uh, accesul publicului la uh, text. De asemenea, avem nevoie de niște garanții că în, în, în sensul uh, garantării acestor aspecte nu ajunge să, uh, să există pur și simplu uh, niște declarații de intenție. Și um, care, ce, ce garanție anume, la ce garanție anume vă uh, gândiți? Și eu aștept să citesc textul cât mai curând. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Enciu a avea și eu două întrebări. În primul rând, dacă Comisia are în vedere în momentul creării cadrului legal de sancțiuni impuse împotriva nerespectării dreptului la proprietate intelectuală, gravitatea și impactul socioeconomic pe care încălcarea în cauză o va avea, în această privință consider că este inacceptabil să punem uh, în aceeași, uh, pe aceeași poziție infracțiuni grave precum uh, posibilul impact asupra celor piraterii cu posibil impact asupra sănătății și integrității uh, individului, cum ar fi pirateria produselor cosmetice, a pieselor de schimb pentru auto și altele, cu infracțiuni precum pirateria produselor uh, media online. De asemenea, aș dori să-l întreb pe domnul comisar dacă furnizorii de servicii de internet trebuie trași la răspundere pentru acțiunile întreprinse de clienții lor și trebuie obligați să desfășoare acțiuni de monitorizare și filtrare a traficului uh, în rețele proprii, pentru că acest lucru ar crea situații în care atât dreptul la exprimare cât și dreptul la intimitate ar putea fi grav încălcat. Vă mulțumesc no respetados. Mulțumesc, domnule Alvaro. Am avut impresia că solicitați cuvântul, nu? nu nimic. Îi dăm cuvântul comisarului ca să răspundă. Bine. În ce privește controlele la frontieră, nu pot să vă dau decât un răspuns general. Doamnă Keller, garanțiile există în tratat. Noi uh, suntem aici, uh, ființăm într-un stat de drept și de vreme ce ceva nu este interzis, el e permis, nu? Același lucru se aplică la orice. Iar la controlele la frontiere pot să vă garantez că nu se vor verifica laptopurile pasagerilor. În 2003 uh, avem avut acel regulament privind uh, vămile europene, unde există o clauză de minimis care îi exceptă pe călători de la verificări dacă au uh, bunuri într-o cantitate mică și care nu sunt suspecte a fi traficate. Pentru că nu avem uh, suficienți uh, oameni, nu avem suficienți oameni la frontieră și destul timp ca fiecare să se apuce să caute prin iPod-urile sau dispozitivele călătorilor. Domnule Lambrininis, acest lucru nici nu face parte din acta. Face parte din legislația comunitară. Face parte din dreptul material. Iar acta reprezintă drept procedural. Deci nu veți găsi astfel de proceduri în acta. Va trebui să vă întemeiați pe legislația comunitară sau pe legislația națională. Motivul pentru care nu găsim uh, acest gen de prevederi în acta este pentru că acta conține proceduri și punere în aplicare. Nu conține ce punem în aplicare, ci cum. De aceea, uh, ce doriți dumneavoastră probabil că se regăsește în dreptul material al Uniunii Europene. Acest uh, lucru cred că va descuraja furnizorii de internet de la postarea unui conținut uh, sensibil pentru clienților, pentru că mm, mai devreme sau mai târziu vom avea acea regulă a celor trei lovituri care nu este interzisă de acta. Și uh, răspunsul aici este același. Acum avem state membre care au introdus regula celor trei lovituri. Franța. Ea nu și va modifica poziția odată ce acta intră în vigoare. Deci statele membre vor trebui să decidă. Și uh, probabil că la un moment dat și uh, Uniunea Europeană ar putea să adopte legislație în acest sens. Poate că vom avea o regulă a celor trei lovituri în achiul comunitar, sau poate că nu. În orice caz, nu trebuie să excludem această posibilitate. Nu trebuie să excludem că se poate adopta legislație materială. Există o astfel de legislație la nivel național în Franța, cum ziceam, ceea ce înseamnă că acta poate fi instrumentul de punere în aplicare. Dar țara din care vin eu nu are o astfel de prevedere, ceea ce înseamnă că nu se poate pune în aplicare în Belgia. Pentru că um, temeiul material pentru o astfel de prevedere nu există. Tot ca răspuns la doamna Keller, cine este partea care se opune sau grupul care se opune, ei bine, cred că este cam greu să spun cine se opune. Dar dacă ne uităm la cele ce s-au întâmplat în trecut, cred că putem găsi foarte ușor răspunsul la această întrebare. Cu siguranță nu Uniunea Europeană este vinovată, dar uitați-vă la ce s-a întâmplat până acum și veți găsi răspunsul automat. dar în circumstanțele date nu putem să punem textul la dispoziția publicului general. Textul este disponibil pentru dumneavoastră și puteți să îl consultați, dacă doriți. Am mai primit apoi o întrebare în legătură cu medicamentele generice. Răspunsul este nu, nu credem că acestea vor fi afectate. Pot să vă spun că au existat uh, probleme la graniță cu medicamentele generice, deoarece autoritățile vamale au dorit să pună în aplicare dreptul privind uh, proprietatea intelectuală, uh, drepturile de brevet, iar Comisia Europeană a spus foarte clar că cei de la vamă nu pot să verifice decât dacă Uh, există bunuri contrafăcute. Aceasta este practica. Altfel uh, ne îndreptăm, ne îndreptăm într-o zonă periculoasă. Se pot cumpăra medicamente contrafăcute de pe internet. De multe ori acestea sunt doar uh, medicamente placebo, dar uneori pot fi chiar și medicamente periculoase. medicamente care deci se comercializează. Dar în orice caz, acta nu va avea niciun efect asupra acestor medicamente generice. Și uh, am uh, spus clar autorităților interesate că nu se va întâmpla acest lucru. Noi am spus autorităților indiene că prin acordul pentru uh, zona de liber schimb pe care îl negociem cu ei, nu vom uh, avea niciun, uh, niciun efect, nu vom avea nicio schimbare majoră asupra comerțului. Medicamentele oricum sunt protejate prin brevete, care nu au nimic de a face cu măsurile luate la graniță, măsurile îndreptate împotriva infractorilor. Deci, acesta nu ține de domeniul sau de sfera de aplicare al acta. Nu știu dacă ar fi uh, util să facem studii de impact. În orice caz, uh, Comisia nu va merge mai departe de ce avem în achiul comunitar. Noi uh, ne bazăm pe uh, directiva din 2004 și pe uh, raportul din, pe propunerea din 2005, o propunere de directivă care studiază impactul economic al pirateriei și comerțului cu produse contrafăcute în 2008. Am constatat că comerțul cu aceste produse se ridică la o cifră de 250 de miliarde de dolari, ceea ce este mai mult decât PIB-ul foarte multor țări. Și um, în ce privește pirateria și uh, comerțul cu produse digitale, nu cred că avem nevoie de studii de impact. Am înțeles că dumneavoastră nu doriți oricum studiile de impact pe care le avem noi, ci altele. Poate nu vă gândiți neapărat la impactul um, economic, ci la impactul material Acest lucru oricum nu rezolvă problema pentru că acta nu se referă la dreptul material, ci la dreptul procedural. Deci uh, putem studia efectele economice, acestea există, dar ele nu au nicio relevanță pentru acta. Interesele economice sunt importante, dar nu le putem evalua astfel. Domnule Enciu, îmi pare rău, dar nu v-am înțeles întrebarea, poate că a fost vina mea. În orice caz, nu am uh, înțeles la ce v-ați referit în întrebarea dumneavoastră. Ei, um, am spus în introducere că mai există divergențe destul de multe în legătură cu acta divergențe între partenerii de negociere. Una dintre cele mai mari divergențe ține de faptul că majoritatea partenerilor de negociere doresc să protejeze dreptul de autor și mărcile comerciale, dar nu sunt dispuși să facă la fel și pentru um, concepția produselor și pentru indicațiile geografice. Aș spune că avem aici o graniță, de fapt. Este o demarcație, pentru că dacă nu reușim să acoperim și uh, indicațiile geografice și designul, nu văd care ar fi beneficiul. Să vă dau un exemplu. Recent am uh, negociat un acord pentru o zonă de liber schimb cu America Centrală. Și noi am spus prin acel acord că vrem ca indicațiile geografice să fie protejate. Am uh, descoperit că americanii, prin acordul lor de liber schimb cu America Centrală, își protejau mai multe mărci comerciale. Însă, conținutul acestor mărci comerciale era ceea ce numim noi indicație geografică. Deoarece mărcile comerciale erau deja protejate, noi nu mai putem să protejăm același conținut sub denumirea de indicație geografică. Deci ei folosesc marca comercială așa cum am folosit noi indicația geografică, dar nu chiar la fel. Cred că aceasta e o dovadă de ipocrizie și aș spune deci că este ceva ce trebuie rezolvat. Ne-am consultat în comisie și um, va trebui să le spunem clar autorităților din Statele Unite ale Americii că nu putem să acceptăm acest, uh, această situație. Mai putem să purtăm uh, discuții, să vedem ce altceva mai putem să acoperim, ce țări ar avea nu doar dreptul, ci și obligația de a pune în aplicare aceste prevederi. Dacă nu au un sistem de, ind- de indicații geografice ar fi greu, însă nu putem să le ignorăm pur și simplu. Pentru mine, toată această problemă a mărcii comerciale nu este abordată corect. Sigur, o să revenim la acest lucru și o să reluăm în dezbatere acest lucru înainte de începutul activității dumneavoastră parlamentare, la sfârșitul august, începutul lui septembrie. Și dacă ar fi să se întâmple ceva în timpul vacanței uh, parlamentare, timp în care vom avea o nouă rundă de negocieri, undeva prin iulie, vă vom ține în orice caz informați. Nu, uh, nu ne încetăm orice activitate în timpul acestei vacanțe, dar probabil că situația va fi cam aceeași și la începutul sesiunii din toamnă. Din același motiv pe care vi l-am spus. Și anume că există această disensiune, ca să zic așa, între părțile care negociază acordul. Disensiune cu privire la ceea ce ar trebui să acopere drepturile de proprietate intelectuală și deci acta. Domnule Enciu, vă rog să reluați întrebarea dumneavoastră. Domnul Lambrinidis a vrut și el să intervină, domnul Albrecht de asemenea dorește să intervină. Suntem puțini membri în sală, totuși v-aș ruga să fiți uh, conciși. Domnule Enciu, mai întâi, vă rog să explicați ce ați vrut să întrebați. Se referea dacă în cadrul viitorului uh, eu, set de măsuri legale prin care cei care încalcă dreptul la proprietate vor fi pedepsiți, penal sau cum veți considera, puneți egalitate între uh, pirateria produselor farmaceutice și, știu eu, un copil descarcă un film sau o melodie după internet, dacă va fi aceeași pedeapsă pentru ambele infracțiuni dacă considerați că este normal să fie aceeași, socotită aceeași infracțiune piratarea unui produs farmaceutic și descărcarea unei melodii de pe internet în mod nelegal. Um, for the, uh, the, the downloading of the internet. În ce privește descărcarea de conținut de pe internet, acesta se face la o scară destul de largă, <clears throat> știm. Dar, desigur, contrafacerea medicamentelor, chiar și în cantități foarte mici, poate să fie foarte periculos. Periculos pentru sănătatea publică. Iar în acest caz, clienții, consumatorii au dreptul de a verifica acest lucru. De a se asigura că produsele periculoase nu sunt importate. Deci aș spune că chiar uh, dacă se verifică um, cantități mici, acest lucru este bun, că sunt, verific- că sunt protejate de brevet sau nu. Să nu uităm că aceste medicamente pot conține substanțe periculoase. Deci nu este vorba despre scară mică sau scară mare, este vorba despre gradul de pericol ele, iar în ce privește pe cei care cumpără medicamente de pe internet, cred că acest lucru reprezintă o problemă gravă, pentru că ele pot conține substanțe nocive. Deci va rămâne de văzut cum punem în aplicare aceste prevederi, dar în sine nu mi se pare că e o problemă de procedură aici, ci o problemă de substanță. Ca principiu, nu ar trebui să permitem ca substanțele periculoase să fie importante importate în Uniunea Europeană. Um, then we're, we're about to... Domnule Lambrinidis, foarte pe scurt, deoarece deja ați avut ocazia să vorbiți, după care urmează domnul Albrecht. Domnule comisar, nu vreau să vă plictisesc cu niște detalii pe care le știți foarte bine. Deci de ce a devenit atât de delicată această dezbatere privind acta, mai ales când e vorba de protecția dreptului de proprietate intelectuală? E bine, a devenit delicată deoarece negocierile uh, pe marginea acta, au fost supuse la foarte multe activități de lobby, companii majore, tot felul de organizații din domeniul muzical au intervenit, aducând uh, argumente uh, care de foarte multe ori privesc uh, lumea secolului 21 cu o perspectivă de secol 19. Drepturile de proprietate intelectuală sunt o cu totul altă afacere. Deci aceste drepturi au ca scop compensația justă a creatorilor. Însă acta, pe lângă alte mijloace, este folosită drept vehicul pentru altceva. Să vă dau un exemplu. Da, sigur. Puteți să-mi spuneți la ce compromis a ajuns în ceea ce privește um, descărcarea în scopuri comerciale în cadrul ACTA. În textul uh, uh, inițial se includeau și descărcările care erau făcute fără nicio motivație financiară. Deci vreau să știu dacă asta face parte din acordul ACTA în noul text sau ați limitat uh, partea comercială doar la cele încălcări care au ca urmare producerea de sume mari de bani. Deci să vă dau un exemplu și închei aici, Sofie. Exista o opțiune privind uh, furnizorii de uh, internet. Deci aceștia erau obligați să le dea companiilor identitatea utilizatorilor care descărcau muzică de pe site-urile lor. Deci era o opțiune clară în aliniatul 3. Deci aș vrea să știu dacă această opțiune a fost adoptată sau nu în textul final. De ce? De asemenea, au loc discuții în legătură cu implicația poliției. De ce se spune că acești furnizori au implicația de a informa companiile private în legătură cu activitățile întreprinse de cetățeni? E ceva foarte îngrijorător. Deci vreau să știu care sunt obligațiile furnizorilor de servicii de internet în funcție de textul redactat, așa cum ei azi. Ian Albrecht, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnul, doamnă președinte, mă scuzați. Am trei uh, comentarii, trei întrebări. În primul rând, trebuie spus foarte clar că prin rezoluția noastră la Parlamentul European am spus că doream ca acta să se reducă doar la interesele centrale și anume să combată contrafacerea, deci măsuri împotriva contrafacerii. Deci încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și punerea în aplicare a acestor uh, drepturi nu ține de um, nucleul acestui document ACTA. Când vorbim de contrafacere, vorba de contrafacerea de produse, de mărci, nu e vorba doar de uh, legislația privind proprietatea intelectuală și uh, punerea în aplicare a acesteia. Deci trebuie să fim foarte conștienți, să înțelegem ce spune Parlamentul în rezoluția sa. Rezoluție care s-a bucurat de o sprijin unanim, de o sprijin majoritar. Deci e foarte clar, dacă acta depășește achiul comunitar, nu va primi majoritatea din partea Parlamentului. E mesajul clar din rezoluție. Și dumneavoastră trebuie să fiți conștienți de acest lucru. De asemenea, dacă e să vorbim despre mecanismele privind celor trei uh, lovituri, trebuie să ne uităm și la pachetul telecomunicațiilor, să vedem că statele membre subminează practic garanțiile stabilite la nivel comunitar. Deci, în negocierile ACTA nu puteți uh, să vă referiți la faptul că autoritățile naționale trebuie să decidă de unele singure, deoarece aici este un domeniu comunitar. Avem și acorduri internaționale care pot fi negociate, însă aceste acorduri trebuie să respecte deciziile luate la nivel comunitar. Admiteri, ar exista o anumită inconsecvență, iar Parlamentul European a spus de foarte multe ori că nu vrea să sprijine așa ceva. La urma urmei, eu cred că e vorba de drepturile fundamentale și de statul de drept. Deci e o problemă delicată. Vorbim despre măsuri cum ar fi uh, tragerea la răspundere a furnizorilor de servicii de internet, vorbim de sancțiuni la aceste negocieri. E un domeniu în care Parlamentul trebuie să fie implicat atunci când se vor crea noi măsuri, noi regulamente. Deci ar fi mult mai bine ca de la bun început să o faceți. Deci Parlamentul trebuie să își poată spune cuvântul. Și în sfârșit, nu avem doar uh, nevoie, nu avem nevoie doar de măsuri de punere în aplicare a legislației stabilite la nivel internațional. Avem nevoie de asemenea și de garanții uh, E vorba de tehnologie, de bunuri comune, avem și alte domenii uh, de politică, cum ar fi politica noastră de dezvoltare. Deci nu trebuie să uităm uh, și această fațetă importantă pentru Parlament. Vă mulțumesc, domnule comisar. Yes, thank you. Um, first of all, uh, with respect to Mr. Lambrinidis. Domnului Lambrinidis, aș vrea să spun următorul lucru. Uh, partea comercială nu este definită în legislația comunitară. Iar definirea acestei um, scări comerciale scale comerciale se face de fiecare stat membru. La articolul 2, punctul 1.4 spune domnul Lambrindis, apare definiția asta înseamnă scală comercială. Deci dacă într-un acord internațional se include această definiție, e clar că va avea întâietate asupra legislației naționale. Da, cu condiția să fie în uh, acordul ACTA, însă nu va fi. The ISP regime uh, is fully in line with e-commerce ceea ce privește regimul furnizorilor uh, de internet. Aici avem directiva privind uh, comerțul electronic. Deci nu apar obligații noi. Acum, să-i răspund domnului Albrecht. O serie întreagă de operatori economici se bazează pe activitatea lor uh, economică, deci în baza în în activitatea economică se bazează pe proprietatea dreptului inter pe drepturile, mă scuzați, de proprietate intelectuală, mărcile, designul, uh, denumirile de origine controlată, deci toate acestea țin de proprietatea intelectuală. În ceea ce prește rezoluția Parlamentului privind transparența și starea actuală a negocierilor ACTA, rezoluție de pe 10 Marte. Acolo se face trimitere explicită în alineatul 9 la contrafacere. Și aici putem uh, uh, înțelege că sunt acoperite mărcile și dreptul de uh, proprietate intelectuală. Deci aici putem înțelege că sunt incluse și drepturile de autor și trebuie să ne asigurăm că sunt puse în aplicare aceste măsuri în conformitate cu legislația comunitară. Asta nu înseamnă că cerem prin acta să se includă sancțiuni pentru încălcările legate de brevete, de exemplu. Ceea ce e tipic în cazul medicamentelor uh, generice. E în conformitate cu TRIPS, și cu legislația existentă prin care se cer sancțiuni pentru încălcarea oricărui tip de proprietate intelectuală. E o combinație aici de măsuri vamale și măsuri penale. Se face și referire la TRIPS, la excepții și la garanții și acestea se vor aplica și în cazul ACTA. Vă mulțumesc! Cred că am încheiat toate întrebările, nu mai avem nici timp, nici dumneavoastră mai aveți timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Dragi colegi, adevăratul președinte a ajuns între timp aici, deci va prelua dumnealui conducerea acestei reuniuni. Ba, ba. Good afternoon, dear colleagues. Please. Bună ziua, stimați colegi, vă, vă rog să luați loc. Suntem pe punctul de a continua. Îmi pare rău că nu am uh, putut fi prezent la prima parte a acestei uh, ședințe a Comisiei Libe. Am avut alte obligații în Spania, însă doresc să-i mulțumesc colegei Sofie Intveld, care a prezidat um, partea anterioară a acestei ședințe. Vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la prezentarea unui uh, studiu, studiu care analizează legăturile dintre crima organizată și corupție. Este vorba de o prezentare a Centrului de Studiere a Democrației, o prezentare despre o temă care ne interesează foarte mult uh, atât pe noi, membrii Comisiei Live, cât și pe toți cei care um, sunt interesați de prevenirea și combaterea tuturor formelor de crimă organizată și mai ales a legăturilor acesteia cu corupția peste tot în Uniunea Europeană. Pentru prezentare, domnul Stefano are cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule uh, președinte, doamnelor și domnilor. Ne bucură foarte mult faptul că ne aflăm astăzi uh, în fața dumneavoastră. Am schimbat puțin prezentarea față de ceea ce aveți dumneavoastră în dosarele dumneavoastră. Prezentarea a fost scurtată de la o oră și jumătate la o oră pentru a avea mai, multe, mai mult timp pentru întrebări. Vom încerca să, pre- să scurtăm prezentarea la o jumătate de oră. Eu voi începe, apoi vom trece la uh, partea metodologică pe care o va ține domnul Alexandru Sto- Stoianov și apoi va urma domnul uh, um, Filip uh, Gunov și apoi o prezentare din partea uh, cu recomandările pentru Comisie și Parlament. O să încep printr-o scurtă prezentare a centrului uh, nostru, apoi voi am, aminti obiectivele și că, uh, conținutul studiului, metodologia, voi aminti legătura între crimă organizată și corupție și apoi vom trece la recomandări. Centrul pentru studierea democrației este fondat deja în acest an de 20 de ani Am uh, avut trei uh, tipuri de activități în toți acești uh, 20 de ani. Cercetare în domeniul uh, economic și legal, creșterea conștientizării uh, publicului um, pentru am ajutat astfel la dezvoltarea uh, spiritului nu, spirit în Bulgaria, dar și în alte state și am colaborat strâns cu guvernul bulgar cât și cu Comisia Europeană. Centrul a fost fondat în anul 1990 și uh, s-a preocupat de mai multe teme. Au existat mai multe acorduri uh, uh, instituționale, de exemplu cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale, cu cu rețeaua de um, învățare globală. Suntem sprijiniți de mai, din mai multe părți și suntem o organizație um, care se bazează pe, care lucrează cu proiecte. În ultimii 3-4 ani, bugetul nostru uh, anual a fost de aproximativ un milion de euro, din care 70% provin din sursele Uniunii Europene am colaborat cu, mai ales cu uh, Direcția Generală pentru Libertate și uh, Siguranță în uh, ceea ce privește teme referitoare la drepturile omului, de exemplu. Am colaborat și cu Direcția Generală de Cercetare în cadrul cadrului 7. Um, am să trec acum la conținut și de ce uh, conținutul european este important în acest moment. Cred că toată lumea și-a dat seama cât de interconectați suntem din cauza uh, crizei prin care am trecut. Și cred că o, un aspect important pe care l-am neglijat până acum um, este faptul că corupția și crima organizată este intercontinent, interconectată și este prezentă peste tot în țările europene. Uh, și să sperăm că odată cu tratatul de la Lisabona și noul uh, program de la Stockholm putem uh, să acționăm pe plan european și sper că studiul nostru va demonstra că este nevoie de un efort mai susținut la nivel european. Îi voi da cuvântul acum domnului Alexander Stoianov uh, pentru a uh, prezenta obiectivele, conținutul și metodologia studiului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Principalele obiectivele ale studiului uh, au fost legătura între corupție și crimă organizată. Ne-am dorit uh, punerea la dispoziția fundalului uh, pentru măsurile viitoare ale Comisiei și a statelor membre. Nu există un punct de vedere uh, comun Uh, plecând de la definiții până la uh, date uh, precise referitoare la corupție și crimă organizată în statele membre. De aceea, principalele obiective ale acestui studiu pot fi rezumate la trei puncte principale. Să vedem care sunt cauzele uh, corupției și uh, crimei organizate, uh, și care este legătura între crimă organizată și corupție. Este vorba de o temă bine cunoscută, însă uh, problema este de a carta și de a avea o imagine de ansamblu uh, despre cum se manifestă această legătură în diferite state membre. În al doilea rând, trebuie să identificăm cele mai bune practici în combaterea corupției și a crimei organizate în diferite state membre și, în al treilea rând, să ajungem la niște concluzii despre un uh, cadru uh, posibil viitor um, de analizare și monitorizare a corupției și a crimei organizate în care să fie implicate toate membrele, toate statele membre. Primele uh, piedici întâlnite în studiul nostru s-au referit la faptul de a avea o privire de ansamblu asupra definițiilor și de a alege o definiție a crimei organizate și a corupției. Un lucru relativ nou în acest studiu este faptul că în ceea ce privește legătura între corupție și uh, crimă organizată, în uh, crima organizată am uh, am inclus și anumite uh, activități uh, ilegale și anumite uh, pieți ilegale, indiferent de cine um, face aceste activități sau de legăturile cu o anumită piață. Un alt lucru important în definiție Uh, private sector has been dealt with, uh, which is uh, uh, an issue that un alt uh, aspect important este se referă la sectorul, la corupția din uh, sectorul privat, un lucru poate uh, contradictoriu, deoarece corupția în sectorul privat se consideră a fi fraudă și astfel este exceptată din um, din analizele uh, referitoare la corupție, deoarece corupția se consideră că este legată de uh, sectorul uh, public. O altă parte um, specifică a studiului este măsurarea crimei organizate, un uh, lucru care nu este ușor de făcut. Am încercat să ne, refer, să ne referim la anumiți indicatori de obiective și am uh, colectat uh, date despre indicatori care se referă la activități și la volumul în anumite uh, piețe. De exemplu, piața ilegală prezintă un indicator pentru nivelul la care operează crima organizată într-un anumit stat membru. Dacă piața respectivă este suficient de mare, uh, foarte probabil este condusă de anumite forțe, de anumite grupuri care operează uh, ilegal la o, uh, pe o scară largă. În ceea ce privește metodologia folosită în acest studiu, în această metodologie au fost incluse mai multe metode. um, studierea datelor uh, existente uh, referitoare la corupție, diferite studii efectuate în uh, state membre ale Uniunii Europene. A doua parte principală a metodologiei de cercetare include o analiză statistică a aproximativ a 100, 105 uh, indicatori care uh, măsoară diferitele grade de corupție și crimă organizată. Valoarea acestei uh, uh, analize a fost că ne-a dat posibilitatea de a analiza două aspecte principale. În primul rând, dacă există legături semnificative din punct de vedere statistic care uh, probează legătura între corupție și crimă organizată. Este vorba de o relație um, cu două sensuri. Și, și dacă acest lucru poate fi legat de anumite caracteristici ale statelor membre. Și, în al doilea rând, dacă um, țările membre ar putea fi grupate uh, Uh, într-un anumit mod pentru a putea reduce varietatea și complexitatea fenomenului. Acest lucru l-am folosit mai târziu pentru a adopta o abordare specifică pentru un grup specific de țări. Cel puțin parțial am reușit să uh, atingem acest obiectiv și am format șapte grupuri de țări. Pe baza uh, acestea am realizat uh, studii uh, de caz în cadrul căruia am văzut mai în detaliu care sunt legăturile între crimă organizată și corupție în anumite țări. Am obținut astfel o imagine foarte bună despre modul în care crima organizează ia în obiectiv diferitele instituții din statele membre și cum este folosită corupția pentru a atinge anumite obiective. Legătura um, Analizele noastre ne-au arătat că legătura între crima organizată și corupția este o, este o legătură foarte complicată, una foarte complexă. Ar putea fi uh, rezumată la trei uh, grupuri de factori. Factor care explică cum se uh, manifestă legătura în diferit, într-o anumită țară și la ce nivel uh, se folosește această legătură. Printre Printre, aceștia, printre acești factori uh, putem număra factorii istorici. Înțelegem prin aceștia diferitele procese care și evoluții care au avut, uh, care s-au manifestat în uh, diferite state membre. Un asemenea proces ar fi tranziția din Europa de Est, care a generat un anumit timp de activitate în zona gri și neagră Uh, legată de procesul de, uh, de transfer de proprietate. O altă situație uh, tipică se referă la mișcările naționaliste din diferite țări, de exemplu mișcările din Irlanda de Nord, din Corsica, din țara Baștilor și așa mai departe. Un alt uh, grup de factori uh, este factor, sunt factorii sociali. Am, am uh, arătat că în țările în care există diferențe mai mari, disparități mai mari între venit și um, tradiții diferite de implicare a familiilor, a structurilor familiale în politică și în guvernanță, Există o anumită tendință de uh, folosire a metodelor uh, coruptive și de crimă organizată în diferite activități și pe diferite piețe. Există și anumite caracteristici uh, culturale ale unor uh, țări. puteți uh, înțelege mai în detaliu uh, această legătură dacă veți, uh, vă veți, veți analiza uh, raportul. Prima, prima, uh, primul obiectiv a fost uh, să cartăm uh, legătura între corupție și crimă organizată. După ce am analizat uh, uh, informația colectată despre indicatori sunt uh, lucruri cunoscute deja din studii anterioare, însă lucruri care au fost confirmate din nou. Și anume, există două tipuri de legături uh, gen- generale existente. În primul rând, legătura între nivelul de dezvoltare economic, măsurat, uh, de exemplu, pe PIB-ul pe cap de locuitor, și alte două variabile, nivelul de corupție și nivelul de control al uh, corupției. Cu cât uh, control... <coughs> Nivelul e mai scăzut cu cât uh, controlul este mai bun. Bun, vedeți că am făcut aici o corelare între activitățile de crimă organizată și corupție, pe de o parte, și, pe de cealaltă parte, avem o corelare cu tipul de țări. Uh, toate măsurate prin prisma eficienței activității guvernamentale. Cu cât e mai eficient guvernul, cu atât e mai mic și nivelul corupției. Și cu atât mai uh, slabe sunt și structurile de crimă organizată. Apoi, am vrut să știm dacă corupția are vreo legătură statistică cu crimă organizată. corelația dintre indicatorii care măsoară aceste, aceste două variabile în mai multe țări este de 0,7, ceea ce ne arată că există o relație destul de puternică între cele două. Și ne mai arată că crima organizată folosește corupția ca mijloc. Pe de altă parte, un mediu corupt facilitează uh, sarcina celor uh, care vor să facă crimă organizată. Numărul de țări, numărul de legături și numărul de indicatori este însă prea mare pentru un astfel de studiu și pentru a obține niște rezultate pe care să vi le putem uh, raporta. Așa că cea de-a doua sarcină noastră a fost să grupăm țările și să arătăm caracteristicile fiecărei țări, de fapt selectând câte o țară din fiecare grup pentru a exemplifica studiul nostru. Iată rezultatele la care am ajuns folosind această analiză a grupurilor. Și anume, avem șapte grupuri. În partea stângă Avem uh, primul grup și acolo se includ țările scandinave. Aici corupția este controlată de la nivel înalt, corupția are deci un nivel foarte scăzut și crima organizată de asemenea este um, redusă. Pe partea dreaptă avem opusul, avem un PIB scăzut, un control foarte slab al corupției și multă crimă organizată. Între cele două poluri avem alte câteva grupuri de țări. Și aici avem cazuri specifice. Am luat cazul Franței separat și apoi cazul Italiei tot separat. Acestea nu au putut fi grupate cu alte țări, deoarece au caracteristici speciale. Ambele au piburi foarte ridicate, însă în Franța corupția este controlată mai bine. În Italia, din contra, avem uh, o corupție foarte prost controlată și un nivel mare al crimei organizate. Pe baza acestei încadrări, Am uh, desfășurat șase studii pe țări și am ales câte o țară din fiecare grup, după cum ziceam. Am făcut un studiu țintit ca să vedem mai în amănunțime care este situația efectivă din fiecare grup, din fiecare tip, deci. Am analizat legătura dintre crimă organizată și corupție pentru fiecare și iată ce am constatat dar pentru rezultate am să-i dau cuvântul colegului meu, Filip. Mulțumesc! Înainte de a continua, poate că ar fi bine să termin cu ce a început Alex. Acest grup de țări, sau grupuri de țări, ca să zic așa, au fost alcătuite pe baza unor date care până la urmă nu sunt suficient de fiabile. Avem uh, date care au venit de la Transparency International și din alte studii pe care le face Comisia Europeană. În aceste studii se monitorizează de obicei percepția publică și experiențele pe care le au cetățenii cu faptele mici de corupție nu am putut să găsim niște indicatori fiabili care să reflecteze în mod corect nivelul de corupție sau de crimă organizată. De asemenea, n-am putut să găsim uh, indici uh, fiabil cu privire la dimensiunile pieței ilegale sau la um, puterea pe care o au rețelele de crimă organizată. Am uh, alcătuite, deci aceste grupuri de țări, dar până la urmă a trebuit să găsim explicații și uh, n-am putut să facem un clasament propriu-zis. În raportul nostru o să vedeți că avem uh, trei tipuri de abordări prin care încercăm să analizăm uh, cum acționează corupția și crimă organizată. Într-o primă abordare am încercat să vedem cum sunt vizate instituțiile, din ce motive, de cine și cum. În al doilea rând, am încercat să luăm o piață ilegală și să vedem acolo cum are loc distribuția de droguri. Când intervine corupția și în ce țări uh, este aceasta mai prezentă. Poate ar fi bine să descriu pe scurt ce instituții sunt vizate și cum. În uh, studiul nostru am uh, constatat, cum se poate de asemenea constata cu o minim efort de logică, că poliția și uh, instituțiile judiciare sunt cele mai vizate. Sigur, în funcție de natura activităților de crimă organizată pot fi vizate și alte instituții, precum uh, instituțiile de tipul muzeelor, dacă vorbim despre piața bunurilor culturale ilegale. Sau uh, chiar și Ministerul Agriculturii, Ministerul Pădurilor. Și aici uh, pot exista acte de corupție. Deoarece studiul nostru a fost însă un cu domeniul limitat ne-am concentrat asupra instituțiilor cele mai vizate. Cele două instituții care ni s-au părut nouă cele mai importante sunt cele pe care le vedeți în imagine. Mai întâi, poliția. Să revenim puțin în urmă. Este important să înțelegem cum funcționează legăturile dintre corupția instituțională și crimă organizată și să vedem cum o instituție poate să o influențeze pe o alta. Este foarte greu să le separi una de cealaltă și este foarte rar să găsești într-o țară că numai um, poliția este coruptă și că ei nu încearcă să influențeze judecătorii, vama sau eh, chiar politicienii locali. Deci, întotdeauna există o eh, interdependență între ei. Mai trebuie să ținem cont și de o serie întreagă de factori atunci când încercăm să aflăm cum funcționează crima organizată și cum utilizează ea corupția pentru a viza anumite instituții. De exemplu, în unele țări, relațiile culturale și informale pot facilita ușor accesul la poliția locală, de pildă. În alte țări, unde relațiile interumane și, în genere, sunt mult mai formale, mult mai profesionale față de poliție, uh, contactele informale prin care încerci să influențezi un ofițer de poliție sunt nepotrivite. Am văzut că sunt țări care au uh, unități anticorupție care încearcă să descopere, să identifice fapte de mare corupție. Uh, acestea funcționează ca un mecanism de prevenire, inclusiv a faptelor de mică corupție. Alte țări nu au astfel de unități, nici în poliție, nici la un alt nivel. Vedem că există corupție la suprafață, dar nu știm uh, cât de departe merge în adâncime. Poliția este probabil um, instituția cea mai vizată de crimă organizată. Am văzut în trecut uh, multe cazuri în care agenții de poliție au fost vizați chiar și în țări în care corupția nu pare să fie o problemă gravă. Corupția este, în general o problemă despre care se vorbește mult. În Marea Britanie s-au dat multe interviuri, ample chiar. Acolo există o agenție pentru crimă organizată care analizează de două ori pe an modul în care crimă organizată uh, încercă să influențeze forțele de poliție. Dar uh, despre acest lucru nu se vorbește în mod public. Ei nu își publică rapoartele anuale. Asta pentru că nu doresc să scadă încrederea publicului în forțele de poliție. Deși această problemă este una comună pentru toate țările noastre, noi știm că există anumiți factori ce influențează nivelul la care poliția este afectată de crimă organizată. În unele țări am constatat că uh, departamente întregi de poliție sunt corupte, pe când în altele am găsit doar cazuri izolate. Am găsit cazuri în care numai uh, cei foarte tineri sunt uh, vizați, altele în care doar cei care se apropie de pensie. În orice caz, crima organizată își alege foarte clar țintele și îi alege întotdeauna pe cei mai vulnerabili la corupție. Desigur, există o presiune foarte mare asupra forțelor de poliție, mai ales în țările în care prostituția și consumul de droguri sunt ilegale. Acolo sunt vizați mai ales uh, agenții de poliție cei care merg de obicei pe teren. Și am constatat, deci, uh, foarte multe diferențe de la țară la țară. În ce privește infractorii uh, imigranți, cei care încearcă să influențeze poliția, am văzut că ei își pot înființa rețele locale, rețele de infractori, toate alcătuite din imigranți. De exemplu, în Irlanda de Nord sau în sudul Franței, am văzut acolo că există rețele teroriste în mod tradițional. și am văzut că ele eh, servesc, eh, ele acționează drept intermediari eh, pentru coruperea agenților de poliție locali. <coughs> Mai trebuie să ne gândim apoi la corupția la nivel politic. Sigur că politicienii nu sunt vizați atât de des ca și polițiștii, dar când se întâmplă acest lucru, el este foarte periculos, pentru că politicienii uh, pot exercita influența asupra poliției și, după cum am aflat în unele țări, pot influența sistemul judiciar sau uh, autoritățile vamale sau alte instituții. Am făcut o diferență între politicienii uh, de nivel mic, cei de la nivel local și cei de la centru. Uh, constatat și cazuri de crimă organizată în care erau implicați parlamentari și oficiali de nivel înalt, însă ele au fost uh, limitate sau chiar uh, au lipsit în multe țări. Ne-am confruntat cu foarte multe dificultăți când am încercat să aflăm mai multe despre aceste cazuri. Am uh, constatat un tipar interesant în Uniunea Europeană și anume când se schimbă guvernele, noul guvern care vine la putere tinde să găsească foarte multe fapte de corupție ale vechiului guvern. There seem to be... Iar în cazurile în care schimbările au fost mai frecvente, s-au scos la iveală tot felul de murdării săvârșite de guvernele anterioare ceea ce indică un nivel ridicat de corupție. Și acest lucru oglindește și sondajele de opinie. Însă atunci când ne uităm în sondajele de opinie, ar trebui să fim atenți, deoarece o percepție ridicată privind corupția din partea publicului larg ar putea fi legată de acțiunile politice întreprinse de noile guverne care preiau puterea. În continuare am examinat corupția din sectorul privat. Foarte pe scurt. Atunci când vorbim de crimă organizată care se îndreaptă către sectorul privat, am abordat nu am abordat probleme cum ar fi uh, mituirea ofițerilor de poliție de către companii. Nu, am încercat să vedem cum organizațiile criminale care au activități criminale îi țintesc pe angajații din companiile private. Să vă dau câteva exemple. Dacă e să ne uităm la această imagine și să o considerăm ca un model de afaceri tradițional al crimei organizate la nivel de producție și de achiziții, achiziții publice, să vedem, de exemplu, că în sectorul tutunului directorii fabricilor de țigări ar putea fi mituit pentru a redirecționa o parte din producție către piața ilegală. Și odată ce bunurile respective sunt produse, trebuie, bineînțeles, să fie transportate, traficate. Și aici intervin companiile de transport care sunt foarte vulnerabile. Deci fie șoferii, fie directorii acestora sunt uh, implicați în trafic, de asemenea personalul de securitate care efectuează controlul. Iar în ceea ce privește distribuirea de bunuri, vedem, de exemplu, că directorii din uh, instituțiile, din centrele de vânzare cu amănuntul, de asemenea, pot fi atacați. Sau angajații care lucrează în cazinouri sau bănci. Deși avem o decizie a Consiliului privind corupția în sectorul privat, această decizie nu a fost implementată în multe țări. Corupția din, din sectorul privat nu e privită drept un delict, fie că nu, nici nu există date colectate de guverne, deci nici măcar nu am avut pe cine să contactăm direct pentru a discuta despre această problemă. atunci când am făcut acest uh, studiu privind uh, victimele corupției sau cei care sunt țintiți de acest fenomen în sectorul privat. Îi voi da cuvântul colegului meu acum, care se va referi la recomandările incluse în acest raport. Vă mulțumesc. Permiteți-mi ca în trei minute să închei prezentarea noastră. Avem două seturi de recomandări. Comisia ne-a cerut să elaborăm aceste recomandări um, în lumina programului de la Stockholm și a tratatului de la Lisabona. Și avem deci două seturi de recomandări. Pe de o parte, niște recomandări mai ambițioase și o opțiune care oferă o plus valoare deci ideea este să înființăm, să punem pe picioare un mecanism de detectare a corupției, de asemenea să îmbunătățim, să modernizăm mecanismele deja folosite de OCDE, de Europol, de OCTA, de la ONU, Convenția Internațională împotriva Corupției. Credem că ar fi de asemenea să se înființeze o unitate independentă de colectare a datelor, ceva asemănător cu unitat cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale sau Centrul de Monitorizare a Xenofobiei, ceea ce ne-ar oferi o anumită flexibilitate și o perspectivă independentă asupra uh, țărilor, niște puncte de legătură locale deoarece de foarte multe ori crima organizată e legată de corupție la nivel local mai ales. Și de aceea e important să putem compara, să avem un schimb de experiențe, să știm ce se întâmplă la nivel uh, comunitar. De asemenea, am avea nevoie și de niște indicatori de referință pentru a permite un nivel minim de comparație între țările membre, deși asta e greu. Uh, deci nu e vorba doar de culegerea de date de la unitățile anticorupție, poliție și vămi, ci și din surse alternative de informare, cum ar fi um, interviuri cu uh, delinvenți, cu persoane din sectorul privat. Deci, pe scurt, acest mecanism de monitorizare a corupției ar putea fi o agenție independentă, comunitară, care să raporteze Parlamentului European. Însă, bineînțeles, trebuie să se facă un studiu privind uh, fezabilitatea acestei opțiuni. Un alt scop um, mai rapid și poate nu atât de ambițios este să se folosească articolul 83 din Tratatul de Lisabona în care um, suntem îndemnați să, pun, să elaborăm niște reguli minime pentru combaterea corupției. Deci poate ar trebui să găsim un teren comun pentru a elabora niște orientări comune pentru poliție și pentru vame și pentru a armoniza statisticile, pentru a dezvolta programele de training anticorupție și de asemenea pentru a încuraja cercetarea în domeniul corupției. O lacună pe care am detectat-o a fost că de foarte multe ori instruirea în acest domeniu, pregătirea, e doar la nivel teoretic, deci nu există implicații practice pentru a putea pregăti personalul care trebuie să combată aceste noi. Vă mulțumesc, spune președintele. Mai avem uh, puțin timp la dispoziție pentru întrebări. De aceea v-aș ruga să faceți uh, comentarii uh, cât mai subcinte pentru a termina la timp. Domnul De Young, aveți cuvânt. Tul. Dacă vă Ik wil de onderzoekers graag bedanken. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, cercetătorilor pentru uh, munca dumnealor și dacă îmi permiteți, aș avea câteva comentarii critice privind uh, cercetările pe care le-ați făcut dumneavoastră. Trebuie să spun că metodologia pe care ați folosit-o dumneavoastră e cam slăbuță. Avem o listă de state membre și exemple de state care nu au uh, recurs la măsurile anticorupție. Asta poate da impresia plauzibilă la prima vedere, să după părerea mea, fără niciun fundament uh, științific, că vă bazați pe niște cifre statistici, uh, pe idei, însă nu aveți, practic, niciun material concret. Deci nu știu dacă aveți niște instrumente obiective pentru a măsura nivelul de corupție sau de crimă organizată. Nu mi se pare nici că ați avea niște instrumente pentru a monitoriza controlul uh, efectuat asupra acestor fenomene. Ce înseamnă asta? Că în anumite țări există măsuri excelente de a controla corupția, Însă numărul de cazuri de corupție nu ne dă practic o măsură a gradului de răspândire, să zic, a acestui fenomen. Deci de aceea trebuie să fim foarte precauți. Și acum mă voi referi la recomandările făcute. Încă un comentariu privind uh, modelul de cercetare. Cred că e interesant să identificăm această legătură între corupție și crimă organizată. Însă, cred că sunteți de acord cu mine. Nu contează că vorbim aici despre corupție la nivel uh, mare sau la un nivel mai redus. Dacă trebuie să dai mită pentru a avea acces la educație, la îngrijirile de sănătate, e o problemă la fel de gravă ca și uh, corupția la nivel înalt, uh, la scală mare care are legătură cu uh, acest fenomen. Deci, în orice caz, eu salut recomandările pe care le-ați făcut. Această idee privind crearea unei agenții prin colaborarea cu Parlamentul e o idee bună. Știu că și Comisia intenționează să facă o comunicare în acest sens, însă, din păcate, lucrurile au mers cam încet și ar trebui accelerate. Întrebarea care se pune e ce trebuie să facem Știu că atât Uniunea Europeană cât și statele membre uh, au ratificat o tratate ONU împotriva corupției și ca părți semnatare la aceste tratate sunt obligate să pună în aplicare uh, sisteme de monitorizare și pentru aceste sisteme de monitorizare e nevoie de noi inițiative și avem exemple, de exemplu, de țări din America Latină, țări care au acces la instrumente eficiente care le permit să măsoare nivelul de corupție să notăm de asemenea nivelul, că nivelul de percepție al publicului larg se bazează de asemenea pe indexul, indicele folosit de organizația Transparency International. Deci dacă în America Latină folosesc astfel de măsură tot, de indici, de ce nu am putea să-i folosim și noi pentru a măsura corupția? Și în ceea ce privește monitorizarea, eu nu sunt de acord să înființăm o nouă agenție să nu uităm că și aceste agenții pot fi corupte. Deci nu ar trebui să monitorizăm corupția doar în statele membre, ci și la Parlamentul European, deoarece există și aici corupție, așa cum există și la Comisia Europeană și la agențiile care lucrează cu țările în curs de dezvoltare. Deci mă bucur să văd că această, acest subiect se bucură de interes, însă e nevoie de eforturi suplimentare și trebuie să ne gândim într-adevăr cum trebuie să procedăm în conformitate și cu tratatele ONU. Thank you. Domnul Ilcev, mulțumesc. Eu voi exprima o părere puțin diferită. După mine, rezultatele acestor cercetări, conținutul raportului și prezentarea în sine, deci toate acestea mi se par promițătoare, din mai multe motive. Deci, în primul rând, nu vorbim despre un fenomen vizibil, ușor de măsurat, de raportat și de combătut. Corupția, crimă organizată sunt uh, niște fenomene invizibile, complicate, ascunse din viața societății sau din viața anumitor grupuri de persoane. Deci e nevoie de curaj să intri practic pe să intri în această parte întunecată a societății noastre și e nevoie de o atitudine critică, dar ce vorbim despre un fenomen care va dura mult timp. Și aici intervine prima mea întrebare. Um, atunci când e vorba de trăsăturile specifice corupției și crimei organizate în diferitele țări și la nivel internațional, deci atunci când au abordat acele trăsături specifice, autorii au avut uh, acea mentalitate legată de relațiile istorice care au șlefuit societatea, relațiile între clanuri, de clan. Deci credeți că toate aceste trăsături specifice ale corupției și crime organizate în aceste locuri, regiuni, țări, deci nu credeți că aceste structuri sunt mai rezistente decât perioada de tranziție? Nu credeți că în următorii ani ar trebui să ne concentrăm și mai mult, să facem eforturi și mai mari pentru a putea um, penetra în aceste structuri de crimă organizată corupte în, din țările post-totalitare. Raportul uh, arată că s-a muncit uh, serios. Asta deoarece în presă apar, din păcate, povești simple legate de mită, de nepotism, în timp ce obiectivele dumneavoastră au fost mult mai ambițioase și de aceea vă uh, laud. Doamna, el ceva are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș vrea să le mulțumesc celor trei experți pentru prezentarea clară și pertinentă. Fenomenele analizate sunt într-adevăr foarte complexe și vă mulțumesc pentru că ați uh, adus uh, clarificări asupra anumitor aspecte oarecum greu de, de înțeles. Eu mă voi concentra asupra a trei lucruri. Una are legătură cu ceva ce există deja, o altă chestiune specifică Bulgariei și României și un al treilea lucru, o privire la ansamblu. Așa cum ați spus la sfârșitul prezentării, ați spus că există deja alte mecanisme de evaluare, cum ar fi Eurobarometrul sau uh, Europolul sau uh, Uh, Organizația Europeană pentru Cooperare și Dezvoltare. Întrebarea mea e următoarea. Care e plus valoarea mecanismului dumneavoastră, propus de dumneavoastră, față de ceea ce există deja? Deci, ce anume aduce în plus față de ceea ce avem? Și a doua întrebare. Are legătură tot cu plus valoarea mecanismului prezentat în studiul dumneavoastră ce contribuție ar putea avea în anumite domenii specifice de politică europeană și mă gândesc la extindere, mă gândesc, de exemplu, la mecanismul de uh, cooperare și verificare aplicată României și Bulgariei. Și ajung acum la ultima întrebare, o chestiune de, o, de perspectivă. Uh, Acum punem în practică programul de la Stockholm și se intenționează prezentarea unei comunicări privind politica globală anticorupție în statele membre și se prevede punerea la punct a unui mecanism de evaluare și a unor modalități de cooperare cu grupul de, uh, împotriva corupției de la Consiliul Europei. Și întrebarea mea personală e ce credeți despre înființarea unui astfel de mecanism de evaluare european în domeniul anticorupție? Dumneavoastră veți stabili termenul corect. Însă am văzut de fiecare dată, fiecare mecanism e greu de pus în practică din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al accesului la documente, la informații pertinente, la informații verificabile. Deci aș vrea să știu ce credeți despre acest lucru? Știți deja care ar putea fi mizele, principalele obstacole și, bineînțeles, pe de altă parte, avantajele care ar decurge de pe urma implementării unui astfel de mecanism. Vă mulțumesc! Eh, grazie, Presidente. Eu, obviamente, voglio... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru acest studiu uh, care ne-au dat foarte multe puncte, uh, interesante puncte de plecare. Poate ar trebui să evităm uh, să, să evităm să, să considerăm acest raport ca unul din școală, deoarece datele prezentate sunt uh, și să spune că sunt datele prezentate sunt uh, inadecvate și că prezintă doar tendințe generale. Cred că este responsabilitatea Comisiei împreună cu Consiliul și cu Parlamentul și cu statele membre să implementeze o, o strategie reală, așa cum uh, se planifică de fapt în cadrul programului de la Stockholm care ne oferă o definiție a ceea ce înțelegem prin corupție. Deoarece fără o definiție comună, este foarte greu să creăm uh, statistici și să elaborăm uh, legi uh, bune și politici care să încheie acest fenomen. De aceea este, de asemenea, este necesar să coroborăm toate datele existente de, din partea statelor membre și de la Europol și de la toate instituțiile afectate. De asemenea, să creăm o, o platformă, o platformă legislativă um, pentru toate statele membre. Desigur, acest studiu este folositor, însă avem nevoie de o abordare uh, instituțională pe o bază mai solidă. Domnul Busetil are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și și eu aș dori să mulțumesc uh, invitațiilor uh, pentru studiul prezentat, care mi s-a părut unul foarte interesant și cred că a fost prezentat într-un moment foarte bun. În urmă cu câteva săptămâni, Parlamentul European a adoptat o declarație scrisă uh, despre combaterea corupției și cred că ar putea fi un prim pas um, care ar putea fi, care ar trebui uh, făcut de către Parlament și de către Comisia Europeană pentru um, a da mai multă prioritate acestui subiect al corupției. Cred că este un aspect um, de care, din păcate, Uniunea Europeană nu s-a ocupat uh, suficient de mult. Și știm cu toții că trebuie să ne ocupăm mai mult de acest uh, subiect. Din acest punct de vedere, uh, mi-ar plăcea să aud care este reacția Comisiei la acest raport în lumina angajamentelor făcute de doamna Malmström față de angajamentele în această zonă. De asemenea, doresc să subliniez faptul că sunt convins că un mecanism care ne dă uh, o idee despre care țări uh, sunt virtuoase și care nu este un instrument uh, important și uh, părerea mea este diferită față de cea a antevorbitorului meu. Însă sunt de acord cu dânsa că dacă e să avem un clasament, atunci acesta trebuie să fie bazat nu pe speculații, ci pe date concrete, pe cazuri uh, concrete uh, care au uh, cazuri concrete de corupție. Desigur, este greu să stabilim acest lucru, însă cred că pe această cale trebuie să urmăm. Dacă vrem să ne concentrăm pe acest aspect, Um, a da nume, a spune lucrurilor pe nume, este un aspect foarte important. Nici o țară din Uniunea Europeană nu dorește să se afle la partea de jos a clasamentului când vine vorba de corupție. Vă mulțumesc. Domnul Croceta are cuvântul. Cred că acest uh, studiu este un studiu foarte interesant și, uh, după părerea mea, este chiar un studiu uh, curajos, deoarece în acest studiu cineva a avut curajul de a începe elaborarea unei analize într-un sector care a fost tabu până acest moment. Poliția, sectorul privat, relațiile cu politica și există, un, uh, există studii despre situații din uh, Spania și Italia sau țări din uh, estul Europei. Și există anumite situații chiar dramatice. Ne și nu sunt situații uh, care uh, ne plac și nu vorbim de locuri de, din cealaltă parte a lumii. În, uh, în țări în care există o civilizație veche, sistemele de corupție par să fie ramificate. Și um, Analizând această uh, situație, domnule Busutil, apreciez faptul că um, um, um faptul că ați uh, cerut uh, pre- prezentarea acestui studiu și este clar că va avea efect, efect, efecte pozitive. Nu, nu putem să considerăm că aceste, efecte, că aceste fenomene sunt uh, izolate și să avem uh, o abordare asemănătoare cu ajutătorilor sau a, a, a polițiștilor. Trebuie să analizăm cazurile fiecare în parte. Când um, ni se arată că există zone întregi în care există uh, sisteme de uh, putere bazată pe crimă organizată, pe relații cu Uh, politicieni și uh, sectoare din economie, nu ne putem, nu putem spune că există un caz uh, specific de corupție, ci o, o răspândire mai largă a corupției și cred că în aceste cazuri corupția este mult mai rădăcinată decât am crezut până în acest moment. În momentul în care se vorbește de Italia în acest studiu, se amintește uh, cazul domnului Berlusconi și alte cazuri de corupție care s-au manifestat uh, deja. Deoarece până acum aceste lucruri în Italia au fost uh, afirmate doar de opoziție și erai considerat a fi un comunist dacă afirmai uh, asemenea, un asemenea lucru. E bine, se pare că nu este vorba doar de acuzații făcute de comuniști care nu mai există, ci din contră, este vorba de un caz de abuz clar. Așadar, ce putem face? Este clar că am făcut o radiografie a situației corupției care a fost subestimată. Dacă există vreo slăbiciune, aceasta este că, um, ar, că ar trebui ca aceste studii să meargă și să fie și mai uh, amănunțite. Um, probabil am descoperit că există legături între corupție și traficul de arme, legături între mafie și terorismul internațional. Am descoperit poate rolul uh, serviciilor uh, secrete în anumite Uh, state membre. Poate am descoperi uh, faptul că unii jurnaliști au fost asasinați în, câte, în, în anumite uh, state din estul Europei. Poate am descoperi chiar politicieni asasinați deoarece au dorit să pună capăt acestui sistem. Cred că avem în față un studiu uh, științific care ar putea fi uh, baza unei noi uh, abordări um, asemănătoare cu propunerea pe care am făcut-o de a lansa un uh, comitet care să se ocupe cu uh, problema uh, mafiei în Europa. Ar trebui să începem să ne gândim că modelul uh, mafiei uh, este modelul uh, specific secolului 21 în 21, deoarece tot mai mulți oameni copiază acest model și există întotdeauna legături cu poliția și cu diferite sectoare economice și cred că trebuie să ne punem toate aceste întrebări. În concluzie, dacă o companie a mafiei dorește să acorde un contract în Palermo, îi va fi foarte greu, deoarece există o legislație care monitorizează situația uh, îndeaproape. Și aceasta uh, deoarece uh, există o garanție antimafia care intră în uh, vigoare. Și asemenea lucruri sunt uh, uh, monitorizate pentru a împiedica implicarea mafiei în acordarea contractelor publice în orice formă. În sistemul italian există o asemenea măsură de protecție. Însă dacă o companie mafie nu poate participa pentru că nu, că nu poate câștiga un contract în, uh, în Palermo sau în Roma, poate însă câștiga, de exemplu, contracte în uh, Berlin sau în Paris sau în Londra, pur și simplu pentru că în, în aceste țări nu există măsuri uh, similare de protecție, similare cu măsurile existente în Italia. Și uh, cred că dacă este să analizăm uh, uh, mafia uh, existentă în Italia cu o cifră de afaceri de 2 miliarde de euro pe an, 200 de miliarde de 200 de miliarde de euro pe an, bani care vin din activități uh, ilegale. Uh, Dacă ne gândim că acești bani merg pe uh, piețele de capital, de... Um, nu înțelegem ce se întâmplă într-adevăr în economia coruptă, în partea economică. Domnul președinte Smundat, cred că am avut o discuție, o discuție foarte interesantă. Din păcate nu mai avem timp. Există câteva puncte importante pe care trebuie să le mai uh, dis- discutăm. Comisia este dispusă să ia cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu succint, deoarece s-a vorbit deja destul de mult despre această temă. Comisia a făcut și ea studiile sale, dar salută rezultatele acestui studiu și considerăm studiul pe care l-a cerut și uh, ne bucură comentariile făcute de stimații membrii acestui for. Dați-mi voie să vorbesc despre o chestiune esențială care n-ar trebui uitată niciodată. Și anume că toate datele despre corupție pe care le avem deocamdată, deci care sunt disponibile, Așa cum s-a spus mai devreme, sunt date bazate pe percepție. Aceasta este o problemă. Recunosc. Și s-a spus că poate comisia e prea înceată în acest domeniu. Vă asigur că noi lucrăm și uh, ne preocupă problema corupției, vrem să o combatem și în momentul de față evaluăm modul în care putem să ajungem la un raport uh, veritabil privind situația corupției din țările membre, despre cum putem să obținem date fiabile despre corupție și, de asemenea, încercăm să evaluăm decizia cadru privind corupția din sectorul privat. Vrem să vedem cât de eficient a fost punerea în aplicare a acesteia. Mulțumesc! Mulțumim! Cred că putem spune uh, cu certitudine că nu este ultima dată când vom discuta despre corupție și legătura ei cu crimă organizată în Comisia Libe. Domnul Busutil a spus că ar trebui să cerem Comisiei să ne dea mai multe informații de la nivelul cel mai înalt. Acum însă cred că putem să acordăm 5 minute uh, celor care au alcătuit raportul, studiul pentru a reacționa la comentariile făcute de membrii comisiei noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, mă bucură să văd că există atât de multe întrebări și sprijin pentru această problematică. Aș uh, menționa câteva cuvinte înainte de a da cuvântul colegului meu care să tragă concluziile. Da, datele nu sunt fiabile în acest moment, dar avem deja o metodă de cercetare prin care le vom face fiabile. Asta sigur dacă se va decide la scară europeană să se facă acest lucru. Vom optimiza și vom uh, colecta datele mai eficient. Una dintre, dintre întrebări se referea, uh, după cum a spus și ultimul vorbitor, la faptul că piața internă a Uniunii Europene nu poate funcționa adecvat dacă nu rezolvăm această problemă a corupției. E bine, în raport am arătat că deja avem oarecare experiență în a face o comparare și o verificare, o evaluare a situației. Avem mecanismul de cooperare și verificare din România și Bulgaria și cred că putem să facem ceva similar pe piața internă. Și acum îi dau cuvântul colegului meu Gunov ca să tragă concluziile. Da, am să vă dau uh, câteva răspunsuri pe scurt și restul în scris, dacă doriți. Dar domnul de Jung, sunt uh, pe deplin de acord, avem nevoie de mai multe informații dar aș vrea să priviți acest raport și să îi vedeți valoarea lui enciclopedică. Ați văzut ce înseamnă corupția poliției, dar poate n-ați văzut cum se exprimă ea, cum arată ea în fiecare țară. Deci, cred că acest raport este un punct de plecare, un efort de explorare foarte bun și nu uh, un rezultat. puteți vedea foarte bine uh, cum s-a răspândit crima organizată și în ce domenii activează ea. La comentariul domnului Ucev, da, uh, din păcate tranziția s-a încheiat, uh, din păcate însă corupția și crima organizată nu, mai, nu au de gând să dispară. Apoi, sunt de acord că avem nevoie de o abordare instituțională, pentru că dacă ne uităm la corupție polițienească, vedem că într-o țară asta înseamnă scurgere de informații, pe când într-o altă ar putea fi pur și simplu un comportament neetic. Deci trebuie să delimităm mai clar ce înseamnă corupție. Nu putem să dăm o definiție general valabilă a corupției. Trebuie să ne uităm la diferitele instituții și să definim în funcție de fiecare ce înseamnă actul, actul de corupție. Pentru că, de exemplu, în Franța am găsit 15 uh, cazuri de corupție pe an din cauza definiției, pe când în uh, Marea Britanie găsim 120 de cazuri de corupție în poliție. Asta totul depinde de definiție. Domnul Busutil a întrebat despre acele cazuri clare de corupție. Nu ne putem baza doar pe ele. Nu ne putem baza doar pe cazurile care au ajuns în instanță. Avem nevoie de toate informațiile posibile. Iar, uh, domnule Crocete, să știți că acest raport a fost scris de un uh, profesor eminent. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumim raportorilor, mulțumim Centrului pentru Studiul Democrației. Mulțumim deci pentru prezentare. Trecem la punctul următor. Punctul 13. modificarea regulamentului de stabilire a listei țărilor terțe, ai căror cetățeni trebuie să dețină o viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe, ai căror cetățeni sunt scutiți de această obligație. Am discutat despre acest regulament în Comisia Libe și uh, raportorul este colega noastră, doamna Tania Fayon. Vom examina, deci, proiectul de raport pentru um, liberalizarea vizelor cu Albania și Bosnia și Herțegovina. După ce ascultăm prezentarea doamnei Fayon, vom da cuvântul președinției și uh, comisiei. Doamne Fayon. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor bravi și curajoși care au mai rămas în sală în această după masă târzie cu foarte puțin timp înainte să intrăm în vacanță. Cred că această temă este una foarte importantă și aș fi vrut ca mai mulți colegi să fie prezenți în sală. Pentru că mulți uh, oameni, mulți cetățeni din Albania și Bosnia și Herțegovina urmăresc îndeaproape dezbaterile din Parlamentul European și procesul de liberalizare a vizelor. Trebuie spus că regimul de vize a izolat uh, pe cei de, din Balcanii de Vest de restul lumii prea mult timp. Am abolit uh, vizele pentru Macedonia, Serbia și Muntenegru, deci uh, putem să vedem care este impactul asupra acestor cetățeni. E mai degrabă un impact psihologic. Au libertatea de a călători liber în Uniunea Europeană. Este important să finalizăm acest proces în Balcanii de Vest mai ales pentru Bosnia și Herțegovina și Albania. La începutul acestui an, când am discutat despre liberalizarea vizelor pentru cele trei țări, am constatat un impact negativ. Ne-am îngrijorat că ar putea veni imigranți uh, din aceste țări, mai ales din uh, Macedonia și din Muntenegru, ar putea veni să solicite azil aici la noi sau să-și caute un loc de muncă. Aceste temeri au durat uh, o lună de zile și uh, guvernele din aceste țări au reacționat foarte bine. Oamenii de acolo au fost uh, pur și simplu induși în eroare. Nu știau că călătoria fără vize are și ea anumite limitări. Dar a fost un mesaj important. Și acum Bosnia și Herzegovina și Albania au investit foarte mulți bani în campanii de informare care să-și informeze cetățenii că uh, o călătorie fără viză înseamnă doar o ședere de 90 de zile și că nu au dreptul la azil sau la permis de ședere în mod automat. Este pur și simplu posibilitatea de a călători liber în Uniunea Europeană. Eu am uh, călătorit mult în uh, țările din Balcanii de Vest în ultimele luni ca raportor și am călătorit uh, în ultima vreme și în Albania și Bosnia și Herțegovina și acolo autoritățile m-au asigurat că s-au făcut foarte multe pentru uh, ca țările să fie pregătite din punct de vedere tehnic. De aceea eu sprijin propunerea Comisiei Europene, fără niciun amendament, și anume să finalizăm liberalizarea regimului de viză. Ambele țări să treacă din uh, anexa 1 Uh, la anexa, la lista cu țările care uh, nu au obligația de a cere viză. În uh, noiembrie am spus că ambele țări vor fi tratate printr-o procedură de urgență. Ei, acum credibilitatea noastră este în joc, dacă nu finalizăm acest proces în acest an. Experții din Albania am trimis experți în Albania care uh, evaluează gradul de pregătire al țării. Săptămâna trecută am avut experți în Bosnia și Herzegovina și am primit din ambele țări asigurări că s-au făcut multe și că există voință politică totală și angajament pentru a înainta pe uh, calea pregătirilor și pentru a asigura o securitate ce depășește uh, liberalizarea vizelor. Trebuie să ne preocupe situația tinerilor. E paradoxal că acum 20 de ani tinerii din acea țară, din aceste țări, puteau să călătorească fără vize, pe când acum avem o nouă generație de tineri care n-au putut să călătorească niciodată în străinătate. Cum putem să discutăm despre valori europene cu ei dacă ei nu cunosc nimic în afara țărilor lor sărace? Vreau să spun și să subliniez că ne interesează tinerii, ne interesează noua generație pentru că le-am putea da șansa de a studia, de a călători liber, de a-și vizita prietenii și familia în străinătate. Le putem da, deci, o șansă pe care înainte o aveau. Și în încheiere, aș mai spune că avem un angajament din partea Comisiei Europene ca la începutul lunii septembrie să primim un raport oral despre activitatea experților trimiși în aceste două țări. Mă aștept ca raportul să fie pozitiv și să semnaleze faptul că ambele țări sunt pregătite la nivel tehnic și că merită înlesnirea regimului de vize cât mai curând posibil. Ne rămâne să ne îndeplinim și noi angajamentul luat aici în Parlamentul European. Sper ca în septembrie să avem votul în Comisia Libe, iar uh, în plenară să votăm uh, la începutul acestei toamne și să dăm undă verde. Deci fac un apel către Consiliu să meargă pe această direcție și să arată că noi suntem angajați și că ne respectăm angajamentul și vom trata această chestiune cu urgență. Deci sper ca chestiunea să fie rezolvată în octombrie și nu în noiembrie, după cum am auzit, zvonindu-se. Pentru că orice lună de întârziere adaugă la riscurile de instabilitate și de tensiuni etnice din regiune. Și cred că dacă nu liberalizăm regimul de vize, aceste riscuri vor crește. Concluzia e deci că noi suntem responsabili pentru calitatea vieții cetățenilor din Balcanii de Vest și, desigur, regiunea Kosovo rămâne în continuare o preocupare foarte mare și uh, o prioritate pe agenda. Va trebui ca și acolo să începem discuții cu privire la liberalizarea vizelor de îndată ce terminăm cu Bosnia și Herzegovina și Albania. Sper ca totul să se termine la începutul acestei toamne. Mulțumesc. Vom auzi acum uh, ce are de spus doamna Gogu, reprezentanta Comisiei. Well, uh, we are uh, we are very happy with uh, the report. Suntem uh, mulțumiți de raportul doamnei Fayon și știți care este poziția Comisiei privind următorul pas. Deci, din punctul nostru de vedere, trebuie să finalizăm misiunile tehnice pentru a vedea dacă s-au prea progrese la fața locului. Și, de asemenea, ne, vă reamintesc că vă vom informa în legătură cu rezultatul acestor misiuni la începutul lunii septembrie. Așa cum am sugerat și acum câteva săptămâni. Vă mulțumesc pentru concizia dumneavoastră. Să auzim acum care este părerea președinției belgiene. Doamna Emil Brain, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii ai Parlamentului European, așa cum a spus și azi dimineață secretarul de stat belgian, președinția belgiană ia act de declarațiile Consiliului și Comisiei la sfârșitul anului 2009 și vom încerca să respectăm. Știm care sunt perspectivele de aderare ale acestor țări și știm că acordul de liberalizare a vizelor e un pas important pe această direcție. Însă liberalizarea vizelor nu se va face decât atunci când vom avea un uh, plan prin care toate prevederile vor fi puse în practică. Salutăm de asemenea inițiativa Comisiei de a organiza noi misiuni de experți, uh, cele care sunt acum în curs la fața locului și pe baza acestor rapoarte și pe baza raportului Comisiei Europene în septembrie vom ști mai bine dacă aceste două țări îndeplinesc sau nu uh, diferitele condiții. Întrebarea care se pune este dacă aceste țări vor avea acces la regimul liberalizat de vize. Deci e o chestiune de natură tehnică care se va baza pe rapoartele întocmite. Bineînțeles, dacă aceste două țări vor uh, îndeplini condițiile, președinția belgeană va face tot posibilul pentru a, a aborda chestiunea cât mai repede cu putință la Consiliu. Bineînțeles, respectând toate procedurile tehnice. Deci luăm uh, act de raportul doamnei Fayon și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm și pe viitor pe marginea acestui dosar important. Thank you. Mulțumesc. Acum putem uh, face comentarii. Doamna Latvă. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că am pierdut prima parte din comentariile doamnei Fayon, însă sunt sigură că sunt că nu am, cu, de, că nu am cum decât să fiu de acord cu dumneavoastră ca și în trecut. Uh, și doamna Faion a făcut o foarte treabă bună pentru Comisia Libe și anul trecut pe același dosar. Și ca și doamna Faion, cred că există argumente puternice în favoarea acestor două țări, care au făcut progrese majore, condiționalitatea e corectă, funcționează și sper să se ia o decizie cât mai rapid, o decizie pozitivă în favoarea lor. Sunt raportor și la AFET pe aceeași temă. Sperăm să votăm uh, la începutul lunii septembrie, dacă totul se va desfășura așa cum trebuie. Deci, sprijin apelul, uh, rugămintea lansată de doamna Fayon și anume să uh, abordăm cât mai repede acest dosar în plenară din octombrie. Aș avea totuși un comentariu minor la ce a spus Consiliul. Da, e o problemă tehnică, deoarece sunt implicate niște condiții tehnice care trebuie respectate pentru a avea criteriile de liberalizare a vizelor. Și nimeni nu a sugerat sau nu sugerează că aceste criterii tehnice să fie slăbite sau să fie mai puțin importante. Însă să nu uităm că dacă nu am acorda acest regim de liberalizare a vizelor, decizia uh, în virtutea care s-ar face acest lucru ar fi o decizie politică. Deci Consiliul pare că se tot ocupă de acest dosar de foarte mult timp, uh, la mână și ar părea că ar fi o decizie politică. Și aceasta ar fi în detrimentul intereselor de uh, securitate pe care le are Uniunea Europeană în sensul larg al cuvântului. Deci nu e vorba doar de uh, suspecții obișnuiți de la, centra sau de, la, de, de la centru sau de la stânga. Știu că sunt și oameni de centru-dreapta care au spus-o în trecut. E în interesul nostru, pentru securitatea noastră, să invităm pe acești oameni, să le oferim posibilitatea de a călători liber, să le lărgim orizontul. Aceasta este o cale de a combate uh, Uh, vederile înguste care duc la tensiuni etnice, care duc la naționalismul introvertit și aceste fenomene sunt în detrimentul intereselor noastre. Deci e o problemă de securitate, de natură politică, care se bazează pe niște criterii tehnice. Thank you. Mr. Busutil. Domnule Busutil. Yes, well, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte având în vedere ceea ce a spus doamna Latford, să vă clarific, să vă spun care este poziția mm, celor de centru-dreapta. În primul rând, salut modul în care doamna Faiona s-a ocupat de acest dosar. Dumnezeu a ținut cont de implicațiile politice, dar și de importanța cerințelor tehnice. Eu intervin în uh, numele um, raportorul nostru din uh, umbră, doamna Corața Bild, și vreau să vă spun că și noi ne gândim, bineînțeles, la perspectiva integrării acestor țări. Și ne gândim în dovadă de deschidere. Știm că Uniunea Europeană e uh, destinația lor naturală. E clar că trebuie să primim aceste țări. De asemenea, mă bucur să aud că în septembrie vom ști care sunt rezultatele făcute în urma rapoartelor, a misiunilor și dacă acele rezultate vor fi pozitive, PP-ul va sprijini cu siguranță recomandările doamnei Faion la acest dosar. Aveți dreptate atunci când ne-a spus că avem responsabilități, că în joc e credibilitatea noastră și sunt sigur că atunci când va trebui să trecem acele examene, le vom lua cu brio. Ultima intervenție, doamna Faion. Vă mulțumesc pentru sprijin, dragi colegi. Parlamentul European a dat întotdeauna dovadă de Uh, sprijin în ceea ce privește acest proces de liberalizare a vizelor și mă bucur să aud de la Consiliu că e un proces tehnic. Însă am și eu același îndoiel ca și colegii mei. În ultimele etape ajungem la decizia de natură politică și de aceea vreau să vă reamintesc să nu mai amânați nicio decizie după ce vom avea rapoartele întocmite de experții care fac uh, acum uh, care au acum misiunea la fața locului. Deci Sper uh, ca tot în septembrie și ca tot la fel de rapid să se ocupe și cei de la Consiliu de uh, acest dosar, dat fiind că noi îi vom uh, audia pe acești experți aici în luna septembrie, deci vom vedea care sunt rezultatele studiilor. Sunt sigură că vom da unda verde la începutul toamnei și că ne vom menține angajamentul uh, față de acest proces uh, și de asemenea sperăm că cetățenii din Bosnia și Herzegovina și Albania vor putea călători liber în Uniunea Europeană. Eu sunt convinsă că acești cetățeni merită acest lucru acum mai mult decât mai mult ca niciodată. Vă mulțumesc. Concluziile acum. Calendarul. Pe 2 septembrie Comisia va prezenta rezultatele misiunilor care au loc pe timpul verii. Pe 3 septembrie, la ora 6 după amiaza, este termenul pentru amendamente. Și după ce îi vom uh, asculta pe colegii de la AFED, vom avea votul la LIBE pe 13 septembrie. Deci vom vota. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 15. 14, mă scuzați. The situation of the Eritrean immigrants. Vorba de situația migranților eritreeni în Libia. Avem o discuție aici, uh, în prezența reprezentantului Comisiei. E o problemă care a fost uh, ridicată la urgență de către unii colegi de la Comisia Libe. Îl salutăm în primul rând pe directorul general de la Direcția Generală privind afacerile interne, direcție generală care ține de doamna comisar Malmström, deci îl salutăm pe domnul Master Vizi, care ne va informa în legătură cu situația acestor migranți din Eritrea care doreau să intre pe teritoriul Uniunii Europene sau au fost blocați în Libia. Această chestiune a fost dezbătută regent și a dus la o intervenție umanitară nu doar din partea Comisiei, ci și a agențiilor ONU, cum ar fi în altul comisariat pentru drepturile omului sau uh, Biroul Internațional pentru Migrație. Organizația Internațională pentru Migrație domnul Lawrence Hart La misiunea ONU din Libia este astăzi um, printre noi, vom da cuvântul ulterior. Situația se pare totuși că um, se îmbunătățește. Însă problema, modul în care sunt tratați imigranții în Libia e încă pe masa negocierilor. Știți că au loc uh, negocieri în momentul de față privind un acord general între UE și Libia. Intervine, bineînțeles, și chestiunea readmisiei și au avut deja loc reuniuni pregătitoare la începutul anului 2009 cu vicepreședintele Baro de la Comisia Europeană. Îi dau cuvântul acum domnului Manservizi de la Direcția Generală Afaceri Interne, după care vom avea un uh, schimb de opinii scurt. Poate că domnul Panzeri, colegul nostru, va dori să ne prezinte o chestiune urgentă. Doriți să interveniți, domnule Panzeri? Non è ancora là? Eh? Okay. Then, apparently, apparently Manservisi... Se pare că domnul Manservisi încă nu a ajuns în sală. Deci poate că dorește să intervină domnul Hart, reprezentantul uh, Organizației Internaționale a Migrației. Așteptându-l, bineînțeles, pe domnul Manservisi. Domnule Manservisi? Ecco. Visi? Se vuole prendere il suo seggio? Doriți să Bienvenido, domnule Manservisi, vă mulțumim. Bienvenuto. Ben arrivato. Bine ați sosit, domnule Manservisi. Luați loc. De qua, de qua. Ecco. Abbiamo risolto il voto. Soluționat votul. A, nu am soluționat, mă scuzați, uh, vidul legat de absența domnului Servici. Aveți cuvântul. We hear from you. <laughs> Thank you very much. Uh, actually, uh, um... Vă mulțumesc și aș dori să Uh, subliniez că mă aflu aici uh, pentru a vă asculta îngrijorările între, însă aș putea să vă spun și ceea ce am făcut deja. Este desigur o, o dezbatere publică, însă există uh, puține informații directe. În primul rând, ce s-a întâmplat cu acest grup de emig- imigranți din Eritrea în Libia? Uh, s-a aflat, uh, a fost făcut public prin, uh, dintr-un context informal, din presă, din, de la organizații non-guvernamentale. Am fost, am avut și un, am păstrat contactul cu Comisariatul Națiunilor Unite pentru Refugiați. Din câte știm, în acest moment există 400 de persoane din Eritrea care sunt reținuți în calitatea de imigranți ilegali. În plus, uh, alți 200, 250 de persoane au, au putut fi identificate. Aceștia sunt deținuți uh, într-un uh, centru și din mai multe motive, aflate din nou în mod informal, au fost transferați în sud la un alt centru. Știm că în aceste, în aceste zile au, fost, uh, au avut loc diferite uh, intervenții informale, una foarte uh, puternică din partea guvernului italian, mai ales din partea domnului Fratini. Și, în acest context, după anumite inițiative formale ale Națiunilor Unite, Um, autoritățile uh, libiene au declarat că nu intenționează să expulzeze pe nimeni și că, în plus, sunt uh, dispuși să colaboreze pentru a oferi condiții de, deten- de detenție mai uh, decente și pentru a reuși transferul acestor oameni în centrul din Mizurata. Desigur, suntem foarte uh, îngrijorați, însă trebuie să spun că informa- datorită informațiilor indirecte. Însă am uh, primit informații și de la, uh, domnul, de la ministrul de externe Musa Cusa și potrivit acestor informații, uh, libienii sunt uh, dispuși să ne dea toate datele despre tratamentul uh, uh aplicat despre ceea ce intenționează să uh, facă și despre faptul că nu doresc să expulzeze pe nimeni. Le cerem să colaboreze um, cu Uniunea Europeană. Libia are uh, o graniță de 4.000 de kilometri cu restul Africii pe care trebuie să-i uh, controleze și de aceea este nevoie de o colaborare cu Uniunea Europeană. Este vorba de o poziție care a fost repetată de domnul ministru Musacusa. Am repetat că dorim un tratament uh, adecvat și uh, ne dorim accesul înaltului comisariat pentru uh, Uh, refugiați. Nu a existat, nu există nu există un tratament cu Națiunile Unite. Uh, Libia nu a semnat uh, Convenția de la Geneva în ceea ce privește articolul 51, însă a acceptat colaborarea cu Națiunile Unite și uh, uh, deja a, a fost efectuată o vizită în Libia din partea Națiunilor Unite și noi colaborăm cu Națiunile Unite în uh, multe proiecte și suntem pregătiți, desigur, să facem chiar mai multe, deoarece um, este evident că este nevoie uh, de asistență. În acest context, desigur, negocierile uh, referitoare la acordul de cadru de cooperare um, în cazul acestor uh, negocieri există un capitol de afaceri interne. Până acum uh, nu s-au făcut uh, progrese deloc în acest capitol și în cadrul întâlnirii și probabil în cadrul întâlnirii care am avut-o cu domnul Musacusa, situația a fost deblocată, deoarece a acceptat să discutăm aceste aspecte în următoarele uh, săptămâni dar până acum, uh, uh, până acum nu a existat deloc mișcare pe capitolul referitor de afaceri interne, însă acum, datorită diferitelor aspecte, printre altele și situația de acum, care se, cu care ne confruntăm acum, um, S-a acceptat discutarea și despre aceste uh, aspecte și s-a amintit și o foaie de parcurs pentru a structura aceste discuții. Acestea sunt uh, informațiile um, pe care le avem la dispoziție. Desigur, vom uh, urmări îndeaproape ceea ce se întâmplă pentru, uh, cel puțin, cel puțin pentru a fi informați la nivel politic, deoarece vorbim despre relații politice cu Libia, nu vorbim despre punerea aplicarea unei legi sau unui acord. Așadar, acestea sunt lucrurile care vi le pot comunica din partea mea. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Poate acum putem să-l auzim pe reprezentantul uh, Organizației uh, uh, Mondiale a Imigrației, sau dacă nu, domnul Gomez. Doamna Gomez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă aflu aici în calitatea de membru suplintor al acestui, a acestei comisii. dori să-i mulțumesc domnului Mansevisi pentru informațiile care ni le-a dat, care, sunt, uh, care coincid cu informațiile pe care le-am putut obține eu uh, de la uh, Națiunile Unite. Salut faptul că a existat o întâlnire a ministrului de, ex- de externe libian cu doamna Malmström. Este un lucru care ne bucură în uh, calitatea mea de raportor pentru raportul viitor, uh, raportul cadru viitor, acordul cadru viitor cu Libia, în prima informație care am... Uh, am aflat această informație în urmă cu o săptămână, o informație referitoare la cei 400 de imigranți din Eritrea. Și um, ca urmare a importanței care s-a acordat acestei uh, situații de către uh, Parlament, um, s-a ajuns la un uh, contact direct între ministrul de externe libe și doamna Malmström. Există în acest moment asigurări din partea Libiei că acești imigranți nu vor fi uh, returnați în Eritrea. Din informațiile pe care le am eu, unii dintre acești imigranți au fost uh, uh returnați de, anumit, de anumite uh, state membre în Libia. Acești uh, 400 de oameni nu au fost analizați de către înaltul comisariat pentru refugiați al Națiunilor Unite, deoarece acesta nu se mai afla în Libia la acel moment. Însă, în urma acestui uh, caz, există o evoluție uh, pozitivă. În altul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite discută cu autoritățile uh, libiene uh, posibilă, o posibilă întoarcere în Libia, în condițiile anterioare. Și cred că acest lucru ar fi unul util pentru acordul um, pe care Națiunile Unite încearcă să realizeze cu Libia acest lucru este important deoarece discutăm despre o țară care nu a ratificat niciodată Convenția Națiunilor Unite uh, pentru uh, protecția refugiaților. Nu recunoaște existența uh, conceptului de refugiat, în ciuda faptului că Libia face parte din Convenția Uniunii Africane referitoare la refugiați. Cred că Este, este foarte important asigurarea că acești uh, imigranți nu vor fi returnați în Libia. Se pare că vor uh, primi o, o modalitate de a rămâne în Libia și de a munci în Libia. Pe lângă uh, acest lucru, trebuie să discutăm poziția Libiei și uh, um, pentru, a, pentru, a, pentru ca Parlamentul să poată aproba un acord care cuprinde și acest aspect. Vă mulțumesc, până domnul președinte. Poate acum putem, putem să-l ascultăm pe domnul Hart. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc, domnule Masavizi, pentru informațiile dumneavoastră și aș dori să confirm cele afirmate de dumneavoastră. Anunțarea eliberării eritrenilor este acum uh, formalizată. Din uh, anul 2006 suntem uh, prezenți în Libia și am colaborat și cu un altul comisar pentru refugiați al Națiunilor Unite în ceea ce privește protejarea și reașezarea refugiaților și celor care cer uh, azil. În aceste zile am, uh, am avut o uh, campanie de informare în Libia pentru a evita soluția deportării și am ajuns, am atins acest obiectiv. În acest moment ne aflăm și în contact cu comunitatea din Eritrea, care își exprimă obiectivul uh, final de a ajunge în uh, Uniunea Europeană. Soluția actuală este una uh, temporară. Cu toate acestea, s-a anunțat um, un acord între Ministerul Muncii din Libia și Ministerul de Interne din, India, din Libia de a angaja acești imigranți în, în Libia. Nu este o soluție nouă. Um, acea soluție a fost uh, aplicată și în cazul refugiaților din uh, Somalia, care au fost eliberați din centrul de primire și acum lucrează în Libia. În acest moment situația este una încă în uh, schimbare. În urmă cu câteva ore ni s-a comunicat că există un uh, ordin din partea uh, ministrului de interne al Libiei de a uh, elibera toți, deci, toți cei care se află în centrele de reținere și vorbim de mii de oameni în, 18, în cele 18 centre din Libia. Nu știm dacă eritreenii vor fi angajați sau pur și simplu vor fi doar eliberați. Continuăm, desigur, să monitorizăm uh, evoluția situației și uh, vom vedea ce se, ce se va întâmpla. Ministrul uh, de interne ne-a cerut în mod informal în această după masă să monitorizăm eliberarea emigranților din Eritrea și vom face acest lucru datorită faptului că înaltul comisariat pentru refugiați al ONU nu este prezent acolo. Aș dori să spun că să adaug uh, câteva lucruri despre um, protejarea refugiaților și vorbim de aproximativ 12.000 de refugiați în uh, Libia. Este vorba de o um, An, anul trecut nu a avut loc nicio deportare înspre Eritrea sau înspre Somalia, care sunt uh, principalele țări de origine are de refugiați și de persoane care cer azil. Unii oameni au fost uh, transferați la un centru din uh, sudul țării, lucru care a dus la îngrijorări deoarece se știe că, acest, că de la acest centru apoi urmează ă, returnările în țările de origine. Însă până acum deportarea a fost evitată și salutăm acest ă, lucru. Așadar, aceasta a fost ă, prezentarea mea foarte scurtă. Vă mulțumesc. Acum, domn, colegul nostru, domnul Panțeti. Grazie, grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În săptămânile din urmă am uh, cerut Comisiei să-mi spună dacă acordurile bilaterale facilitează obținerea unei inițiative europene sau nu. Mi s-a spus de mai multe ori că acordurile bilaterale, de fapt, împiedică o inițiativă la nivel european. Am spus acest lucru deoarece trebuie să știm că atunci când vorbim despre această problemă, există o astfel de situație complicată și ne arată că țările care au uh, granițe apropiate de țările de tranzit, țări de tranzit pentru migranți, încearcă să reglementeze acest uh, flux de migranți cum se pricep ele mai bine. Însă, după cum au spus reprezentanții Comisiei, nu se prea știe care este conținutul acestor acorduri bilaterale. Nu se știe cum se fac controlele și nu se știe care este perioada timp de care migranții sunt lăsați să stea în țările de tranziție și care ar fi condițiile de readmisie. Și apoi mai este un aspect care nu este reglementat în relațiile bilaterale sau relațiile cu Uniunea Europeană și anume apar foarte multe controverse din cauza lipsei de solidaritate în Uniunea Europeană. Astăzi, doamna comisar Cecilia Malmström a dat un interviu într-un ziar italian și a spus acolo că statele membre au dreptul de a face ce cred ele de cuvință, dar ar fi mai bine să o facă într-un acord cu instituțiile de la Bruxelles. Deocamdată nu există astfel de acorduri și uh, Acum că vorbim despre Libia, știm că această țară nu a semnat uh, convențiile internaționale. Deci aceasta fiind situația, cred că ne confruntăm cu două probleme. Mai întâi, ce perspectivă au acești 400 de eritreni? Sigur, este bine că sunt eliberați din centrele de detenție și că ar putea primi o muncă utilă social. Poate că Sigur, asta este cam exagerat, având în vedere care sunt condițiile de muncă în Libia. Mulți dintre ei sunt uh, tineri și știm că în Eritrea trebuie să faci uh, stagiul militar până la vârsta de 40 de ani. Problema însă, așa cum spune și uh, Comisia, este că nu avem alternative Poate că acești oameni vor uh, trăi murind încet din cauza condițiilor dure în care se regăsesc. Deci trebuie să monitorizăm situația foarte îndeaproape. Dacă acești oameni sunt considerați ca fiind refugiați, cred că am putea să exercităm o oarecare presiune chiar și din partea Italiei, pentru că astfel am putea rezolva problema. Și apoi, ce face Europa? Asta este o altă parte a problemei. Știm că există negocieri privind acordurile bilaterale și știm care sunt dificultățile pe care le întâmpine, dar să ne întrebăm, nu ar fi mai util astăzi să facem presiuni mai puternice astfel încât să înlocuim acordurile bilaterale cu un acord european care să fie controlat de instituțiile europene. Am înțeles că există dificultăți uriașe, mai ales cu țări precum Libia, dar mi se pare că este esențial să purcedem pe această cale și să o facem foarte rapid. Președintele, acum putem începe dezbaterea, puteți să puneți întrebări, o să vă rog să fiți succinți ca să nu depășim timpul alocat. Nu uitați că avem uh, un uh, timp alocat pentru serviciile de interpretare și dacă îl depășim, interpreții pleacă. Doamna Sargentini. Mulțumesc. Mă bucur că s-a introdus acest punct pe ordinea de zi și cred că răspunsul este așa cum spunea domnul Panțeri. Avem uh, trei probleme. Eritrea, Corea de Nord și um, Africa. Deci toate aceste țări care și-au părăsit țara au dreptul la azil sau ar trebui să poată beneficia de principiul nereturnării. Acești uh, oameni care au părăsit Eritrea știu foarte bine că membrii familiilor sunt într-o dificultate, pentru că dacă vrei să pleci din țară, ai nevoie de o sumă de bani. Și familia respectivă cade victimă. Și apoi nu se înțelege foarte clar modul în care Libia tratează această problemă a azilului și a imigrației avem de-a face cu persoane care au încercat să intre în Europa și care n-au putut să înainteze o cerere de azil. Și uh, am citit un articol într-un ziar italian uh, din 29 aprilie cu un interviu al doamnei Malmström care spune că Italia a încheiat un acord foarte bun cu Libia și recomandă tuturor celorlalte țări să aibă astfel de acorduri bilaterale. Cred că era inevitabil să se întâmple un astfel de lucru în această situație. Deci întrebarea pe care aș vrea eu să o pun acum comisiei se referă la acorduri bilaterale cu țări precum Libia sau chiar și la acorduri multilaterale privind uh, solicitanții de azil. Vreau să întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la dreptul azilanților de a cere azil în Uniunea Europeană conform convențiilor internaționale pentru drepturile omului și, în al doilea rând, cum se face ca niște oameni care călătoresc spre Europa, care vor să intre, uh, pur și simplu lor li se refuză dreptul de a cere azil. Și apoi uh, s-a spus că această țară este o Coree de Nord a Africii. Toată lumea face un stagiu militar până la vârsta de 40 de ani și uh, cetățenii sau cei care doresc să fie cetățeni văd că uh, drepturile lor sunt încălcate zi de zi. Președintele, am închis lista vorbitorilor, să vă rog să vă rezumați la două minute ca să ne încadrăm în timp. Doamna Flotră. Două minute. acest uh, nou caz, aș fi spus nou caz al eritreenilor, este unul dramatic, uh, deoarece este vorba despre niște refugiați care, așa cum a spus colega mea, vin dintr-o țară în care nu prea există drepturile omului. Această situație este destul de bine cunoscută. Acordul pe care Libia l-a încheiat cu Italia și care prevede, de fapt, returnarea imigranților, a fost deja condamnat și contestat. A fost condamnat de CEDO, de Înaltul Comisariat pentru Refugiați și acest caz arată clar că nu putem avea nicio siguranță atunci când avem de-a face cu Libia. Nu putem să ne asigurăm că practicile judiciare și condițiile de protecție funcționează acolo. Este o nesiguranță fundamentală pe care trebuie să o avem și pe care nu ne-au putut-o uh, liniști interlocutorii noștri. Înverșunarea, pentru că pot să-i spun așa, înverșunarea pe care o are Uniunea Europeană în a negocia cu aceste țări acorduri de reținere a imigranților sau a azilanților este um, problematică. Este vorba de 400 de oameni și știm că sub îndrumarea înaltului comisariat de la Tripoli, 9000 de persoane au fost uh, trimise înapoi. Deci toate aceste persoane sunt deținute, sunt maltratate în niște condiții pentru care nu există nicio garanție, nicio procedură și deci Uniunea Europeană nu poate să exercite niciun control efectiv asupra respectării drepturilor omului și a condițiilor de găzduire. Tot ce știm este că ei, um, atunci când ne-au permis să vizităm centrele, um, este că condițiile de acolo sunt absolut catastrofale. Este o dovadă de cel mai mare um, de cea mai mare ar... neputință de a avea încredere în ei. Deci Libia nu poate să controleze fluxurile, nu, noi nu putem să le controlăm, ei le rețin la frontieră și uh, îi deține acolo. Cred că trebuie să punem această întrebare comisiei și anume, ce concluzie trage comisia din toată această afacere dramatică? Ce trebuie să facem în legătură cu negocierile care sunt în curs cu Libia? Domnule Iacolino, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat aici niște fapte noi care Probabil că erau noi pentru toată lumea. Ne pare bine că acești 400 de eritreeni care au avut, iată, o aventură dramatică și uh, apoi cele 12.000 de persoane care uh, sunt cunoscute vor fi eliberate. Sperăm să fie așa. În această dimineață am vorbit cu ministrul de ministrul Belgiei pentru imigrație și dumnealui a subliniat în mai multe intervenții că Uniunea Europeană trebuie să ia asupra sa o serie de acorduri bilaterale care, după părerea mea, merg în direcția cea bună. Și anume, în baza lor vom avea o primire, o găzduire integrată a acestor emigranți, vom avea o abordare comună a pieței muncii. Și astăzi, domnul Panțeri ne spune și știe foarte bine că Italia este una dintre puținele țări, împreună cu Malta și Spania, care au implementat aceste acorduri bilaterale. Sigur, vom face controle dar, din nou, se pune problema solidarității. Programul de la Stockholm a stabilit uh, acest uh, element ca prioritate. Și vedem că um, și colegii din centru, și colegii din stânga și din dreapta sunt de acord. Uniunea Europeană trebuie să acționeze în mod complementar cu stat, statele membre și trebuie să insistăm pe solidaritate deoarece refugiații și imigranții nu vor merge în Olanda. Colegii noștri de acolo nu vor trebui să se confrunte cu așa ceva. Țările care sunt uh, mediteraneene, în principiu, sunt cele țintite, pentru că ele sunt uh, mai ușor de accesat. Știm că foarte mulți vin prin Tunisia, probabil că luptele se vor schimba. În orice caz, va trebui să încheiem acorduri bilaterale. Iar în ce privește Libia, trebuie să avem în vedere fluxurile de migranți și, uh, domnule Manservisi, să nu uităm de directiva privind muncitorii sezonieri și transferurile dintre companii. Acestea, de asemenea, sunt importante. Mulțumesc. Domnul Tavares, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, este o veste bună că acești eritreeni nu vor fi condamnați la moarte în momentul în care se întorc la ei acasă sau nu vor fi, uh, și nici nu vor fi uh, condamnați la închisoare pe viață. Dar să nu uităm că această problemă este foarte alunecoasă. Human Rights a declarat că aceștia care au fost uh, deținuți au primit un permis de ședere doar pentru trei luni, deci limitat. Ei trebuie să rămână într-o anumită regiune a Libiei și atunci când permisul le expire, trebuie să ceară un um, document de identitate libian pe care îl pot solicita doar în baza pașaportului, ceea ce înseamnă că trebuie să meargă la ambasada Eritreei și acolo să-și declare identitatea, astfel punându-și familiile în pericol. În această comisie am auzit de mai multe ori că acordurile cu Libia sunt o veste bună pentru că ne permit să gestionăm fluxurile de migranți. Dar aici cred că trebuie să avem în vedere două aspecte. Mai întâi în ce privește pe eritreeni. Ideea aceasta de asistență socială în Libia nu trebuie să ne dea impresia că acești oameni sunt uh, migranți economici. Cred că acesta ar fi unul dintre efectele secundare cele mai groaznice. Aceștia sunt oameni care vor avea dreptul la azil și să ajungem la cel al doilea aspect, ce anume, Uniunea Europeană nu garantează obligațiile pe care și le-a asumat conform dreptului internațional și dreptului umanitar. Fie respectăm dreptul omului, fie nu. Dacă lăsăm situația din Libia să continue, ținând minte că Libia nu respectă și nu semnează convențiile internaționale pentru dreptul omului, ei, în acest caz nici noi nu ne respectăm obligațiile. Și apoi nu avem suficiente informații, nici nu știm unde s-a petrecut uh, incidentul, care a fost locația exactă, cine a trimis uh, acești migranți înapoi în Libia. Vrem răspunsuri din partea guvernului italian, pe de o parte, și din partea Frontex, pe de cealaltă ar trebui să avem o discuție mult mai amănunțită, pentru că problema este gravă și am vrea ca în această comisie să apară oficial atât din partea Frontex cât și din partea guvernului italian. Domnule Borsellino, două minute. Ribadisco ancora una volta come ogni volta che... Aș vrea să subliniez încă o dată, așa cum o fac de fiecare dată când pot. Cât de multe ori am fost, am rugat să fiu informată în legătură cu acest acord cu Libia și nimeni nu vorbește despre acest acord, deoarece nimeni nu cunoaște elementele despre care discutăm. E vorba de o țară, Libia, despre care se folosesc tot felul de eufemisme, de lucrări utile din punct de vedere social și așa mai departe. Nu știu, poate că asta ar putea <laughs> însemna și muncă forțată. Se vorbește de asemenea de reglementarea, de gestionarea fluxurilor migratorii. Ce înseamnă asta? Să-i duci pe acești oameni în deșert și să-i lași acolo de izbeliște? Deci noi vorbim despre Libia, o țară care nu asemnă niciun fel de convenție, care nu asemnă convenția de la Geneva, deci e un interlocutor uh, cu care trebuie să fim foarte atenți. Pe de altă parte, ar trebui să, aș vrea să fac câteva comentarii. Acum, avem tratatul de la Lisabona, Parlamentul European își va, va trebui să-și dea consimțământul față de acest acord. Iar noi, ca parlamentari, avem uh, dreptul, conform articolul 218 din tratat, să fim informați în mod imediat și complet detaliat și de aceea, deci, trebuie să fim informați. Cer de aceea să ni se spună din partea Comisiei Europene cum decurg aceste negocieri cu Libia și asta să se întâmple în mod constant uh, cu familia, cu uh, Comisia AFET, cu delegația uh, cu Libia și cu țările din Maghreb. Ar fi un gest de bună voință și dacă e să ajungem la o concluzie corectă și să garantăm drepturile persoanelor, acesta fiind de fapt obiectivul nostru, avem nevoie de informații. Și trebuie să garantăm drepturile omului folosindu-ne de toate mijloacele existente. Vorbim de 400 de persoane, de 240 de persoane. Se tot vehiculează cifre diferite și, și sunt uh, niște cifre ridicate. Sunt e un număr mare de persoane, deci nu știm nimic despre identitatea acestor persoane, deoarece atunci când am vizitat uh, centrele pentru imigranți din uh, Libia, ni s-a arătat ce voiam noi să vedem. Doamna Angelili, două minute. Există într-adevăr îngrijorări legate de drepturile omului și eu împărtășesc aceste îngrijorări. Însă am putut asculta de asemenea și noutăți uh, vești pozitive, cum ar fi, de exemplu, că Libia acceptă ca înaltul comisar, înaltul comisariat pentru refugiați să se întoarcă pe teritoriul său, ICNUR-ul, ceea ce e important. Vreau să-i spun însă domnului Panțeri un lucru, poate că am înțeles-o greșit. Deci, dumneavoastră ne-a spus la început că de mai multe ori Comisia Europeană a spus că acordurile bilaterale reprezintă un obstacol pentru politicile europene. Deci, practic, asta e o critică valată țărilor care au o astfel de uh, poziție. Iar statele membre care au o graniță externă a Uniunii Europene trebuie să încheie astfel de acorduri, deoarece nu primesc nimic în schimb. Politicile migratorii nu au o fațetă europeană, deci de aceea încercăm să găsim soluții. Toată dimineața uh, am discutat cu președinția belgeană cerând ca această politică să aibă o dimensiune europeană și domnul Busutil, domnul Iacolini și alți colegi au spus acest lucru. Aceste acorduri bilaterale trebuie controlate la nivel european. Deci țările care au un acord bilateral au nevoie de o conducere la nivel european, trebuie garantate drepturile uh, omului în cazul persoanelor care solicită azilul. Borghețiu. dire... Eh... Domnule președinte, eu am fost surprins deoarece mi s-a părut că era o afirmație grotescă anumite state membre practic sunt uh, obsedate de raporturile pe care le avem cu Libia. Deci mă întreb uh, cu cine ar trebui să avem raporturi, dat fiind că aceste fluxuri în zona Mării Mediterane uh, deci provin de pe litoralul acestei țări. Italia e printre țările uh, care au reușit să convingă autoritățile libiene să încheie un prim acord. Practic, inițiativa Italiei nu constituie un obstacol, din potrivă, noi pregătim calea celorlalți. Iar uh, acum când se vorbește despre prezența înaltului comisariat pentru refugiații, deci și asta se datorează presiunilor făcute de anumite țări. Noi nu ne limităm doar la a vorbi, de foarte multe ori riscăm la nivel politic atunci când știm că ai de-a face cu colonelul Gaddafi. Am o singură întrebare pentru comisie. Știu, problema refugiaților africani e o problemă africană, în primul rând. Există rapoarte. Comisia exercită presiuni. S-a spus că ar trebui să facă presiuni asupra acestor țări de origine. Deci eu înțeleg, Libia a semnat un acord african pentru refugiați și se fac presiuni asupra organizațiilor uh, africane, deoarece să nu uităm că africanii sunt rudele lor, nu europenii. Deci, de africani ar trebui să se ocupe în primul rând africanii, ceilalți africani. Mulțumesc, domnul Busutil, două minute. Libia are dreptate atunci când spune că nu intenționează să devină uh, grănicierul de sud al Uniunii Europene. Da, ce înseamnă asta? Că Uniunea Europeană nu o ajută suficient și Libia are dreptate, deoarece are mari probleme la granița sa de sud. Și știm asta de mai mulți ani. Și am întrebat comisia, am întrebat pe domnul Masevisi ce așteaptă comisia pentru a ajuta această țară, pentru ca ea la rândul ei să ne ajute pe noi. Iar răspunsul nu a fost mulțumitor. Ce așteaptă domnul Barroso? De ce nu se duce în Libia? De ce nu discută cu autoritățile libiene. Eu mă bucur să aud că doamna Marstrom a discutat cu ministrul de externe libian, însă dumnea ei e comisar din februarie și de ce nu a făcut nicio vizită la Tripoli până acum? Deci trebuie făcute mult mai multe cu Libia pe teren, deoarece dacă vrem ca această țară să coopereze cu noi, trebuie să fim și noi uh, gata la rândul nostru să cooperăm cu ei. În ceea ce privește acordurile bilaterale, aceste critici uh, făcute asupra acestor două acorduri bilaterale ar trebui privite cu scepticism. Să nu uităm, aceste acorduri bilaterale au redus semnificativ fluxul migratoriu și nu uh, au avut de câștigat doar statele din sudul Europei, care până atunci trebuiau să facă față singure acestei poveri, însă au fost salvate viețile a sute de oameni care an de ani se tot înnecau în Mediterană. În al doilea rând, acordurile bilaterale au fost arma cea mai eficace împotriva crimei organizate, Dar ce crimă organizată e în spatele acestor plecări de pe coasta africană, nord-africană. Deci, eu nu am uh, văzut uh, o, o altă inițiativă mai bună pentru a combate acest fenomen. Și în al treilea rând, e foarte ușor să critici acordurile bilaterale. Uh, E ușor să te opui acestor acorduri, însă cred că ar trebui să evităm capcana fățărniciei, deoarece cei care critică aceste acorduri nu au nicio soluție, nu au niciun răspuns atunci când noi uh, îi întrebăm cine își va asuma responsabilitatea pentru a-i primi pe solicitanții de azil și pe imigranții care ajung în Uniunea Europeană. Deci vrem ca ei să vină, să se rămână în Italia, în Franța, Grecia, Spania, um, Malta, în statele din sudul Europei, însă asta nu are cum să fie o opțiune valabilă. Vă mulțumesc! Domnului Panseri s-a pus o întrebare specifică, deci cred că s-ar cuveni să îl ascultăm, după care vom reveni la domnul Manservizi, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc! Eu am spus Am făcut comentarii în legătură cu cu o părere dată de comisie. Într-adevăr, dacă nu există un acord european, avem nevoie de un acord bilateral și dacă nu vrem să fim ipocriți, trebuie să știm că multe dintre țările care semnează astfel de acorduri bilaterale spun, susțin că au soluționat toate problemele prin semnarea acestora. Însă, o spun răspicat. Dacă e <coughs> să ne întrebăm un lucru și cred că e corect să cerem să existe o intervenție europeană. Ei, dacă vrem intervenție europeană, atunci trebuie să respectăm politica europeană. Deci nu putem să spunem ceva și după aia să ne tot plângem. Deci dacă avem un acord bilateral, să ne asumăm responsabilitatea pentru acesta. Și dacă există politici greșite de expulzare a persoanelor, să știm ce s-a întâmplat. Deci dacă cerem ajutorul european, trebuie să respectăm politica europeană. Asta e părerea mea. Nu există contradicție, o contradicție în termeni aici. Deci trebuie să facem, să avem o inițiativă europeană pentru ca toate statele europene să reacționeze așa cum trebuie. Domnul Manservizi voi uh, răspunde în italiană. Voi începe să în engleză, voi continua practic în engleză. Terms, because I think that... Să vedem care sunt datele concrete. Există păreri din partea comisiei cu care sunt de acord și toate acestea ne oferă posibilitatea de a colabora și pe viitor. Însă, atunci când vorbim de 400 de persoane sau de 240 de persoane din Eritrea, e vorba de oameni care acum sunt în Libia, însă nu au fost trimiși în altă parte expulzați, deci se află pe teritoriul Libiei. Nu există nicio dovadă care să indice că acești oameni au fost expulzați de pe teritoriul unui stat membru către Libia. Deci e o situație care nu e comparabilă cu alte situații. Când, uh, conform legislației comunitare, <coughs> se întrunesc condițiile de expulzare către un stat terț. Deci vorbim despre niște persoane care sunt în Libia. Deci trebuie să abordăm problema lor conform dreptului internațional și în funcție de relațiile politice pe care le avem cu Libia. De ce vorbesc de relații politice? Deoarece nu avem niciun fel de instrument cu Libia. Deci aici avem instrumente internaționale, avem uh, bunăvoința diplomatică, să zic așa. Ceea ce privește acordurile bilaterale, eu aș avea o abordare foarte pragmatică. Personal, cred că un acord european e mai bun decât un acord uh, bilateral deoarece treptat ă, asta ar duce la multe alte lucruri, printre care și solidaritate, însă să spunem clar lucrurilor pe nume. și acest acord bilateral s-a dovedit eficient. Deci după intrarea în vigoare acest acord de cooperare, fluxurile ilegale migratorii către Europa, prin Italia, către Europa, au încetat ne-au fost înștiințați în legătură cu acest acord, iar acesta <coughs> respectă, bineînțeles, legislația comunitară. Există, bineînțeles, și o componentă secretă. This is... No, I'm sorry, but we are not talking about asylum here to Europe. Da, solicitanții de azil, spune cineva din uh, sală. Ei, dar nu știm unde au fost uh, arestați, deținuți acești oameni. Deci nu avem informații în legătură cu locul unde au fost ei uh, deținuți. Deci, nu știu, putem spune că Italia ar avea anumite obligații. Deci acești oameni sunt acum uh, în uh, Libia, sunt din Eritrea și sunt în Libia. Deci să vedem cum sunt ei tratați în Libia conform condițiilor stabilite de politicile noastre. Când am spus în cadrul acordului de cooperare. Există un capitol care nu a dat rezultate. Poate colegul de la DGRLX a informat Comisia FET în legătură cu acest lucru. Bine, ce vă spuneam eu e tocmai asta. La reuniunea pe care doamna Malmström a avut-o cu ministrul de externe libian, s-a vorbit despre începerea unor discuții pe această temă. Doamnă Borsellino, îmi pare rău că nu am răspuns ieri, Însă acum știm că au început discuțiile. Doamna Malmström va merge în Libia în octombrie, eu voi merge înainte chiar pentru a începe negocierile. Vă vom informa, bineînțeles, eh, despre mersul lucrurilor. Însă reacția cea mai bună ar fi să stabilim un capitol privind afacerile interne cu Libia. Așa ceva ar fi mult mai puternic iar în acest capitol, ca în toate acordurile standard, nu ne-am referit doar la readmisie, ci la alte lucruri, respectarea drepturilor omului și alte condiții. Ei bine, acum, eh, Libia nu a ratificat Convenția de la Geneva, e drept, însă a semnat cea de-a 69-a Convenție de la Disabeba, care obligă oblig, Libia să respecte aceleași principii, practic, inclusiv să coopereze cu uh, ICNUR, avem, deci, alte mijloace de a face presiuni? Da, avem. Avem o strategie și un parteneriat UE-Africa. Un pilon din acest parteneriat se numește Mobilitate, Migrație și Angajare. Avem un summit UE-Africa la nivel înalt în noiembrie anul acesta și cred că acest cadru poate fi folosit pentru a le reaminti prietenilor libieni că au anumite datorii și uh, în conformitate cu convențiile africane la care se face trimitere în parteneriatul lui Africa. Deci asta putem face. Însă în momentul de față ce putem face? Să stăm la masa negocierilor, să negociem cu această <coughs> țară și să vedem uh, dacă ceea ce este provizoriu în anumite acorduri poate deveni un cadru de acțiune comunitară inclusiv posibilitatea de a avea discuții în legătură cu modul în care îi putem ajuta pe solicitanții de azil uh, în funcție de regulile noastre. Deci să vă dați seama totuși că nu avem un cadru juridic cu Uniunea Europeană, acționăm la nivel politic și vrem să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate. Deci, bineînțeles, și eu cred că un acord comunitar e mai bun decât unul bilateral. Cam asta e tot, cred. Nu vom înceta, nu vom întrerupe dialogul cu Libia, deoarece acești oameni au fost uh, eliberați. Caz asta întrerupem dialogul cu Libia. Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră, pentru efortul de a rezuma situația. Mai avem 15 minute și încă un punct de discutat, bugetul. Și să nu uităm că avem și acest sistem de interpretare care se oprește la ora 6 jumate. Deci eu voi face tot posibilul pentru a nu vă întrerupe. Vă, vreau să vă dau posibilitatea să vă exprimați, însă în doar 60 30 de secunde. Conte, aparte tutta la questione dei diritti. Mulțumesc. Pe lângă problema drepturilor, mai e o problemă și aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră. Libia, practic, și-a asumat un rol de polițist internațional, rol pe care nu i l-a conferit nimeni. Um, abordează navele în ape internaționale, ia pe acești oameni, spune că anumiți oameni nu pot intra pe teritoriul său și pe teritoriul altora. Însă problema este că Libia devine un fel de corp de poliție internațional ilegal însă. Nimeni nu-i dă dreptul Italiei și Libiei să încheie acorduri bilaterale privind apele teritoriale internaționale. Domnul Tavares. Pe mine chiar mă uimește ce se întâmplă. Deci s-a spus, nu știm unde au fost deținuți acești oameni, deci nu putem face nimic. Statele membre care cooperează cu Frontex au uh, obligația de a deține și informații, nu? Deci aș vrea să știu ce s-a întâmplat, unde, când și cum. Să avem locație prin GPS și asta se poate face și în spatele ușilor închise dacă e nevoie. Și eu uh, cer asta în numele grupului meu politic. Deci Frontex trebuie să vină aici și să vorbim despre această problemă. Deci nu putem spune, nu știm, nu, nu așa se face politica. DG, Da, vă mulțumesc. Uh, comisia trebuie să țină cont de poate de aceste uh, soluții și poate aceste întrebări uh, vor primi un răspuns în uh, scris. Vă mulțumesc. Acum trebuie să trecem foarte repede la ultimul punct de pe ordinea de zi din această după, după amiază. Point 15, the point concerning the, uh... Este vorba de punctul 15, uh, prezentarea um, avizului referitoare la um, buget. Eu sunt raportorul pentru acest aviz și aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din Umbra cu care am purtat o discuție și am stabilit care este modul de a proceda. Proiectul de aviz uh, uh, v-a fost prezentat și cred că acum ar fi bine dacă am auzi poziția Consiliului și apoi poziția uh, Comisiei în mai puțin de 5 minute. Așadar, dacă reprezentantul Consiliului dorește um, să-și, să exprime poziția Consiliului în ceea ce privește bugetul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește această problemă, problematică bugetară pe 2011, Consiliul și-a asumat uh, câteva orientări ceea ce a fost destul de dificil pentru că trebuie să operăm într-un climat deja complicat și uh, în care ne confruntăm cu presiuni din partea statelor membre care trebuie să își scadă cheltuielile publice. <clears throat> și asta sigur dăunează și bugetul european. În ce privește care interesează această comisie, trebuie să spun că noi am încercat să fim cât de prudenți și de precauți posibil. Am vrut să fim moderați. Și uh, n-am vrut să acceptăm uh, reduceri bugetare așa cum s-au întâmplat și în celelalte politici. În ce privește creditele de plată, rata de execuție și de evaluarea operațiunilor, uh, Uh, luat în calcul este cea pentru 2009-2010. Suntem conștienți poate că nu este cea mai bună modalitate de a face un buget, nu este cel mai bine să luăm în calcul rata de execuție, dar având în vedere că cadrul de elaborare a bugetului este unul nou, adevărata discuție pe buget va avea loc în momentul în care va exista o conciliere și armonizare a punctelor de vedere între Consiliu și Parlament. Deci uh, am încercat să fim cât mai prudenți în poziția pe care am adoptat-o față de uh, Consiliu. Rubrica 3A este cea care interesează Comisia Libe. Aici, la creditele de angajamente, vedem că apare o majorare dintre cele mai mare, de 11%. În schimb, la creditele de plată vedem că are loc aici o scădere, o reducere care se justifică prin acel nivel de execuție de care vorbeam. Iată cam ce am avut de spus în acest moment. Vă reamintesc, poziția Consiliului este o primă poziție și că dezbaterea încă de-abia acum urmează. Mulțumesc, domnule Ferkeden. Aceasta a fost poziția Consiliului. Acum urmează Comisia. Doamna Monique Barat. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc și președinției belgiene pentru precizări. Firește, aș vrea să exprim regretul nostru pentru reducerile făcute de Consiliu și uh, am uh, auzit ceea ce a spus uh, antevorbitorul și anume că aceste reduceri se bazează pe rata de execuție pe 2009-2010. Vă amintesc că anii 2009 și 2010 sunt anii în care am aplicat noua programare și că aceste reduceri vor uh, afecta probabil o serie de acțiuni pe care le punem în aplicare. Este vorba mai ales de asistența tehnică asigurată prin diverse programe, ce sunt incluse la rubrica ce vizează cele două direcții generale, afaceri interne și justiție. Deci aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că aceste reduceri la liniile de asistență tehnică pot avea consecințe importante și pot să vă dau un exemplu. Punerea în aplicare a acordului recent uh, privind um, programul de urmărire a finanțărilor în scop terorist. Ne-ar fi uh, putut ajuta să punem în aplicare măsurile de la articolul 4 și 12 din acest uh, program. Apoi, ținând cont de cererile agențiilor și de analiza aprofundată a acestor cereri, noi înșine am făcut anumite reduceri față de ceea ce cereau agențiile. Deci orice reducere suplimentară ar pune în pericol programul acestor agenții. Subliniez că Europol primește competențe suplimentare în baza acestui program de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste și că Probabil uh, va exista o scrisoare rectificativă pe 2011, o rectificare de buget. Noi am propus-o și probabil că va fi adoptată. Deci uh, eu uh, înțeleg care sunt cerințele și restricțiile bugetare, înțeleg cu ce probleme se confruntă statele membre, dar pledez să ne continuăm angajamentele politice și juridice pe care Comisia și le-a luat în numele Uniunii Europene. Este vorba despre domeniile afacerilor interne și justiției. Dacă nu avem suficienți bani, cu siguranță acestea vor suferi. Mulțumesc! Merci. Bien, como, como eh, antes les eh, anuncié, eso, tuvimos una reunión fructífera con los SHAROS para establecer las prioridades esenciales. el colegio... Din punctul de vedere al Comisiei Libe, într-adevăr, toate aceste elemente legate de acțiunile pregătitoare și programele pilot sunt absolut esențiale. Trebuie să prezentăm propunerile. Avem uh, un termen pentru amendamente. V-am distribuit de asemenea o propunere de aviz concisă, succintă, pe același model de lucru. Comisia de bugete va trebui să țină cont de acest aviz. Membru la Comisiune. Cred că putem să ascultăm acum și opiniile altor membri ai Comisiei, doamna Keller, doamna Jimenez Beseril, domnul Van de Camp, doamna Keller. Thanks. Um... Vă mulțumesc. În ceea ce privește proiectul de aviz, Cred că nu este uh, vorba de a obține mai mulți bani la rubrica potrivită, um, ci important este și unde cheltuim acești bani. Și la, la majoritatea liniilor bugetare uh, nu există o uh, justificare um, adecvată. Nu se justifică întotdeauna foarte bine, adecvat, de ce, se cre- de ce cresc sursele financiare sau de ce scad și așa mai departe și aș dori să primesc mai multe uh, explicații în acest punct de vedere. Și cred că ar trebui să punem mai mult accent pe calitate și nu pe cantitate, dar ce spuneți că uh, rubrica a fost, uh, o rubrică a fost crescută și acest lucru este pozitiv, însă acest lucru ne spune multe. Alt punct unde uh, amintiți uh, sistemele de informații și sunt uh, de acord cu acest lucru, însă cum putem, pute, cum putem fi de acord cu un buget care uh, cheltuie 20-30 de milioane pe SIS, pe SIS 2, un sistem care nu există deocamdată și de aceea aș dori să știu, uh, să am un calendar precis despre aceste cheltuieli înainte de a vota. Și, domnule președinte, um, știu că ați, uh, ați spus că veți cere informații despre unde vor fi cheltuiți banii în, în cadrul întâlnirilor coordonatorilor. Poate aveți deja mai multe informații. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul președinte. Doamna Jimenez are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește proiectul dumneavoastră de aviz, mai concret programul privind prevenirea și gestionarea consecințelor terorismului. Am văzut că a crescut aici bugetul. Și mă gândesc că asta vine din fapt, de la faptul că au crescut competențele în spațiul de libertate, securitate și justiție odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Întrebarea mea concretă. Credeți că aceste sume sunt suficiente pentru a acoperi toate competențele și nevoile pe care le vom avea în domeniul uh, securității după punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona. Mă uit la toate zonele care trebuie acoperite în programe, deci sunt foarte multe și nu le voi cita. Însă, în ceea ce privește pregătirile privind um, combaterea atacurilor uh, teroriste, aceste credite au niște aspirații foarte mari. În ceea ce privește consecințele atacurile te- atacurilor teroriste, și aici sfera de aplicare e largă. Deci nu știu dacă putem acoperi totul. Pe mine mă îngrijorează asta. Și de asemenea, pentru mine e foarte important să fie ajutate în continuare victimele terorismului. Și acum rețeaua europeană a victimelor terorismelor începe să aibă probleme. Ei aveau un rol foarte important în legătură cu conștientizarea, în legătură cu victimele terorismului, cu asistența psihologică oferită. Deci ar vrea să știu dacă nevoile pe care le au victimele terorismului vor putea fi acoperite de la acest buget. Domnul Van der Kamp. Eh, Domnule președinte, aș dori să fac patru co- comentarii scurte. În uh, Olanda să, se spune să nu-ți uh, să nu numeri pui până când au ieșit din ou și sunt de acord um, cu ceea ce s-a spus până acum că această linie, linie bugetară a fost acoperită bine de uh, suma actuală și uh, poate vom reuși să menținem această poziție în următoarele șase luni. Sunt de acord cu Comisia uh, care a spus că programele care au început mai târziu nu ar trebui să fie sacrificate uh, prin aceste reduceri. Și aș dori să sprijin și pe doamna Keller, care cere mai multe informații la anumite uh, puncte. Dacă un uh, program a început mai târziu, nu cred că ar trebui să sufere de reduceri bugetare. În ceea ce privește uh, exercițiul financiar 2009 și 2010, Am putem accepta anumite reduceri, dar nu în cazul uh, programului care a început mai târziu. Poate ar trebui să existe niște uh, sugestii mai uh, precise. Știu că există o listă mare de cereri din partea Comisiei Libe, însă poate am putea să ne referim pe scurt și la programul de la Stockholm sau la Europol. Și cred că în aceste două domenii trebuie să ne apărăm punctul de, vede- de vedere și este foarte important ca Parlamentul European să adopte un, uh, parlament, un program de la Stockholm care să fie și finanțat. Așadar, întrebarea mea este uh, dacă nu putem recunoaște, uh, renunța la câteva sugestii. Programul de la Stockholm și altele. da un alt uh, un punct final. Ne-ar plăcea să uh, auzim din nou din partea uh, Comisiei. D- dacă ați putea comenta pe scurt uh, întrebările uh, puse, s-a făcut comentarii despre posibilitatea de a crește uh, programul referitor la combaterea terorismului în Uniunea Europeană. Acest punct poate ar fi important înainte de a încheia discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Am notat dorința dumneavoastră de a primi mai multe explicații cu privire la modificările bugetare. Vă amintesc că în declarațiile de activitate anexate la proiectul de buget există o descriere a modificărilor de solicitare acestor credite. Deci veți găsi acolo probabil explicații cam plictisitoare, dar care conțin informații pe care vi le punem la dispoziție și pe care vi le putem completa prin scris, dacă doriți. În ce privește programul de protejare a libertăților și a securității, vă amintesc că noi am cerut deja o o majorare de 24,4 milioane față de um, exercițiul precedent. Deci, iată o majorare substanțială pentru acest program. În ce privește procent, bugetul pentru SIS și VIS, ei, acest buget a fost revizuit în scădere pentru 2011 din cauza întârzierilor ce au apărut în aceste proiecte. După cum știți, după ce am trecut de reperul 1, am avut discuții în ultimul Consiliu Jai și acolo am început discuții cu consultantul pentru a stima care sunt nevoile bugetare care să ne permite să continuăm și să finalizăm programele SISVIS. Desigur, vă vom ține la curent cu progresul acestor negocieri. Vă vom uh, informa mai în detaliu după următorul Consiliu ce va avea loc în luna octombrie. Eu și colaboratorii mei putem să vă răspundem mai în detaliu. Acum nu avem suficient timp și vă putem răspunde în mod bilateral sau în scris, dacă doriți, la toate întrebările pe care veți ni le puneți. Vă reamintesc că bugetul pe care vi l-am propus respectă programarea financiară pe 2011. Deci în ce privește programul Solidaritate, avem programe plurianuale care au fost uh, planificate și pe care le respectăm scrupulos din punct de vedere al bugetului. Am ținut cont de rata de execuție, dar după cum am spus mai devreme, anul acesta trebuie să accelerăm viteza și să începem în sfârșit punerea în aplicare a programelor. În ce privește agențiile, trebuie să ținem cont de sarcinile suplimentare alocate acestor agenții, fie că e vorba de Europol, Frontex sau de Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Mulțumesc! Eh. Mulțumesc! Uh, uh, uh. Vreau să le mulțumesc interpreților. Interpretación, su indulgencia, los minutos de indulgencia. Hemos tomado nota de las... Că două minute ne acordați, vă mulțumim. ce deci am luat act de ce ne-a spus dumneavoastră. Încă avem timp. Termenul de amendamente e până pe 26 august. We are taking note of the considerations and... Da, ținem cont de considerentele și sugestiile făcute, însă mai avem timp